Meine Damen und Herren, die haben wir die Rednerliste von vorhin. Do we have a speakers list? Yes. The old one? Yes. So let's continue with the speaker. Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm cu lista mm, vorbitorilor dinainte, unde am rămas cu discuția. Domnul Sebei de la Parlamentul Slovac are cuvântul Acum, în calitate de președinte, vă rog. That's the floor. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru pentru document dar am câteva întrebări. La articolul 22 se menționează că Uniunea Europeană ar trebui să facă eforturi diplomatice pentru a-i face pe partenerii din regiune, cum ar fi Turcia, Iranul și Arabia Saudită, să-și dea seama de nevoia de a avea o strategie comună pentru această provocare globală. Și aceasta mă zgârie oarecum pe urechi, pentru că Arabia Saudită și Iranul sunt, de fapt, cei care duc acest război prin interpuși împotriva celorlalți în Siria. Deci, dacă ținem cont și de faptul că Iranul, mie mi-e greu să spun uh, Iranului că e un partener în lupta împotriva terorismului, pentru că Iranul de decenii nu face decât să financeze grupările teroriste, a creat Hezbollahul și a a dat peste 50.000 de rachete Hezbollahului, a înarmat Hamasul, deci cu greu putem să-l numim partener în lupta împotriva terorismului. Dar am putea încerca să-i avem de partea noastră, însă eu unul am îndoieli. Și la articolul 25, mai e o frază care zice așa, recunoaște rolul Turciei ca și partener esențial pentru soluționarea conflictului sirian și pentru lupta împotriva Daesh. Am încheiat citatul. Eu cred că Turcia, de fapt, este o parte a problemei și nu o parte a soluției. Și Turcia nu se luptă împotriva Daeshului la ora actuală. Turcia nu face decât să bombardeze curzii care luptă împotriva Daeshului. dar înțeleg foarte bine cât de greu este să redactezi un text echilibrat și care în același timp să țină cont de uh, toate rezervele existente. Vroiam însă să marchez uh, aceste îndoiele ale mele față de aceste articole. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Domnul Freund, nu vreau să intru în toate detaliile, chiar dacă mi se pare foarte interesantă discuția și mi s-a părut foarte interesant ce a zis colegul dinainte. Eu cred că în calitate de slovac, în calitate de, de austriac, ai într-adevăr anumite bariere în această problemă, însă mă bucur că Parlamentul, sub egida dumneavoastră, se ocupă de tema aceasta care mi se pare atât de importantă. Mie, mie sigur mai ușor, pentru că de la începutul activității mele, care nu e neapărat uh, atât de lungă față de a dumneavoastră, de exemplu, dar de la început am cerut ca Europa să se implice mai puternic. Să ne gândim, de exemplu, la războiul din Siria, care are un impact clar în Europa, mai clar decât toate celelalte conflictele și um, a impactat Europa deja de mult și ar fi trebuit să se propună o soluție. SUA și Rusia sunt implicate militar și noi am putea, cu ponderea noastră a celor 500 de milioane de oameni pe care îi reprezentăm, să transmitem un semnal foarte puternic că vrem să încheiem acest război. Din păcate, nu se întâmplă destul aici. Chiar dacă există anumite semnale, precum cele care au fost menționate de către doamna Mogherini astăzi, că va exista un angajament mai puternic, dar totuși momentan nu s-a făcut destul. Mai există însă și un alt elefant în cameră, care poate că o să se dizolve în 24 de ore, uh, dar, într-adevăr, e ca un nor întunecat care ni se, se apropie de noi și planează deasupra noastră și se numește Donald Trump, care a spus puține și cu mult aplom despre politica internațională, dar ceea ce am auzit uh, ne dă piele de găină, absolut. Și foarte concret, ca să revin acum la rezoluție, aș vrea să fac aluzie la ideea că dumnealui vrea să încaseze bani de la Europa pentru trupele NATO staționate aici. Aceasta este numai una dintre propunerile pe care dânsul a făcut-o și m-ar interesa în acest context dacă Donald Trump ne-a și-a lăsat deja amprenta pe Europa în rezoluția dumneavoastră, adică mai ales amenințările cu care am fost confruntați, se regăsesc cumva în raportul dumneavoastră? Mulțumesc! Domnul Milan Mon, cred. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. El informe me parece excelente. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul este într-adevăr excelent. Complet, strălucitor. Eu am prezentat sau voi prezenta câteva amendamente, însă um, aprecierea mea este una pozitivă. Și vreau să remarc aici și importanța pe care ați acordat-o dimensiunii de securitate și apărare. E clar că soft power-ul nu e suficient pentru Europa în acest cerc al crizelor în care ne aflăm acum și cred că este foarte oportun, pentru că chiar în această dimineață doamna Mogherini spunea exact același lucru. Mulțumesc! Domnul Lopez, mulțumesc, domnule președinte. E clar că acest raport este esențial pentru Uniunea Europeană, că este de actualitate totală pentru a vedea cum se poate construi o dimensiune a securității și apărării pentru a face față unei lumi foarte diferite de cea de acum 15 ani. Avem patru conflicte armate care uh, ne înconjoară, care a dus la uh, state falimentare în vecinătatea noastră. Vedem cum uh, apară tot felul de războaie prin interpuși care practic uh, fac să se înfrunte Iranul și Arabia Saudită. Uh, nu suntem în stare să oferim răspuns la toate aceste conflicte și mai mult decât atât nu avem un echipament instituțional suficient pentru a face față acestor conflicte atât de potente în ziua de astăzi în jurul Europei. Până nu foarte de mult, politicile noastre se bazau pe faptul că inspirația noastră, sursa noastră de inspirație va face pe vecinii noștri să creadă în democrație și în valorile democratice. Pe asta se bazau uh, protocoalele și acordurile și relațiile noastre până acum. Dar e clar că acest lucru nu e suficient, că trebuie să facem mai mult pentru a integra diplomația, politica de migrație, politica de dezvoltare, toate ca o parte esențială în această nouă strategie de securitate și apărare. Politica externă trebuie să țină cont de interesele noastre și sunt numeroase și importante, dar în același timp să se um, bizuie și pe valorile fundamentale ale Europei. E nevoie de un echilibru între cele două, așa cum am văzut uh, recent uh, în această idee de construcție a dimensiunii de securitate și apărare. Cu mare interes, uh, spune domnul Schwarzenburg, uh, am ascultat despre viitorul Europei în contextele care se vor schimba pe viitor în ceea ce privește militari, eu cred că s-ar găsi un acord imediat, dar la civil e o problemă. Există deja un grup de lucru care să poate să depășească orgolile individuale și eventual să împartă cheltuielile pentru înarmare astfel încât să nu se creeze diferențe și uh, să nu fie să pierderi financiare, pentru că problema e că momentan această industrie nu mai e în mâna statelor mari. Eu zic că de pe acum ar trebui să lucrăm pentru ca să existe o împărțire echitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ultimul, cred, domnul Ghiurec. Dziękuję bardzo. Jeżeli martwimy się wszyscy tym, że Stan Zjednoczony... Eu cred că Trebuie să ne îngrijorăm de situația din uh, SUA. E clar că SUA va fi din ce în ce mai puțin prezentă în Europa din ianuarie și atunci va trebui să ne îmbunătățim noi angajamentul în Europa. Am putea, eventual, în cadrul NATO, să facem mai multe pentru siguranța statelor baltice, de exemplu, și să dăm și acestor state semne de solidaritate atunci când au nevoie de noi, mă refer la statele baltice. Am putea, de exemplu, să spunem da pentru Ucraina. Ucraina a cerut uh, o misiune de poliție în acea regiune în care nu ar trebui să mai existe lupte. Am putea să facem acest pas. Dacă ar fi să urmeze și fapte după retorică, ar trebui să susținem acele state care știu să se apere, de exemplu Polonia, Polonia este unul din puținele state care își uh, îndeplinesc această obligație și anume 2% din buget este alocat pentru apărare și noi suntem criticați pentru această decizie și atacați. Nu am uh, auzit critici similare față de acele state care investesc mai puțin în apărare. Nu am văzut să fie aceleași critici. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această discuție. Vreau să țin cont de ceea ce a spus dumneavoastră la elaborarea amendamentelor de compromis pe care o să le mai discutăm și cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult pentru ideile primite de la parlamentele naționale. Domnul Schwarzenberg, de exemplu, despre industria apărării se știe ce a spus dumneavoastră, dar dacă ne gândim, de exemplu, la neîncrederea între Germania și Franța din cauza unor chestiuni care țin de politica industrială a apărării, ne dăm seama cât de dificilă este această chestiune. Dar poate că e o idee bună să mai insistăm din partea Parlamentului pe efectele pozitive pe care le-am avea dacă s-ar colabora mai mult. Ar trebui făcut un studiu pentru ca să constatăm efectele pozitive ale sinergiilor adică ale unei cooperări în uh, domeniul apărării. Eu cred că în uh, momentul de față se aruncă foarte mulți bani uh, ai contribuabilului pe geam, fără să se obțină, de fapt, o eficiență necesară în domeniul apărării. Domnule Freund, ați spus că trebuie să facem mai mult în Siria. E corect, dar întrebarea foarte clară e cum să facem mai mult în Siria. Eu spun mereu atunci când zicem că trebuie să ne implicăm în Siria, eu îi întreb, sunteți gata să trimitem soldați din Bundeswehrul german în Siria? Și atunci se sperie și zic, nu, nu, nu, nu asta am spus. Da, de fapt așa trebuie să fi spus, pentru că mai mult, care este ideea de mai mult? La fel și uh, din partea Austriei, dacă credeți că trebuie făcut mai mult, atunci trebuie să trimitem soldați din Austria să lupte în Siria. Sunteți gata să trageți aceste consecințe? care, dincolo de toate declarațiile de necesități, trebuie să urmeze după această retorică. Și credeți că poate fi uh, impusă o decizie ca aceasta în parlamentele naționale pentru ca decizia să fie operațională? Trebuie să vedem dacă luăm o decizie comună în acest sens. Cum putem să obținem mai multe efecte pozitive? pentru ca să se și întâmple ceea ce dorim. Deci vă mulțumesc oricum foarte mult pentru toate aceste idei. Nu vreau să mai țin prea mult uh, discursuri acum pentru că așteaptă domnul ministru afară, al, american, deci aș vrea să-l las să intre pentru ca să trecem la partea aceasta. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. Vă rog să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Îl avem în față pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeană, domnul Anthony Gardner, care cu siguranță este la fel de nerăbdător să audă rezultatele alegerilor cum suntem și noi, cel puțin la fel, și care totuși, în ciuda acestei zile atât de importante, este gata să ne vorbească despre relația dintre Europa și Statele Unite ale Americii, cu siguranță o va face uh, din perspectiva în care relațiile acestea vor rămâne normale, fără să ne raporteze despre perspective monstruoase spune președintele, dar uh, sper să aflăm mai multe despre această relație și trebuie să spun că în ceea ce privește politica comercială, noi am aflat ca europeni că metoda pe care am aplicat-o la CETA, deci procesul decizional de la CETA, nu este neapărat foarte eficient, trebuie un proces care să fie orientat către rezultate și nu să țină cont și să fie atât de sensibil de populisme. Deci credem că una dintre slăbiciunile Uniunii Europene este exact faptul că ne uităm prea mult din perspectiva de jos și prea puțin din perspectiva de sus ce e bine pentru toată lumea. Și la CETA eu cred că a fost uh, un eveniment cheie despre cum să nu procedezi. Dacă vom continua ca la CETA, nu mai încheie nimeni cu noi un acord. Probabil că marile blocuri comerciale din lume o să se descurce și fără UE. Pentru că o să zică ce să facem cu ea, că nu se încheie nimic cu ei. Și așa nu iese nimic, ceea ce până la urmă contravine intereselor naționale și anume contravine grav intereselor naționale, dacă e să ne uităm după aceea individual ce impact are. Excelență, vă rog, aveți cuvântul. Well, no predictions about tonight. Da, nimic în legătură cu rezultatele în această seară. Dar în funcție de ce se va întâmpla uh, în această seară, probabil uh, s-ar putea să fie ultima mea întrevedere în fața acestei comisii. Așa că vroiam să încep cu câteva comentarii de natură personală. Pentru mine, acest post de ambasador al Statelor Unite la UE nu a fost doar un loc de muncă, a fost uh, nu doar o misiune, a fost o adevărată pasiune. Mă scol în fiecare dimineață și cred cu adevărat în ceea ce am de făcut. Și mi-aduc aminte când spuneam fiului meu care avea în 2013 13 ani, când am fost numit ambasador al Statelor Unite în fața Uniunii Europene și el a deschis ochii mari în fața mea și mi-a spus, cine tu? a, fost uh, ca un fel de trezire la viață pentru mine și m-am gândit la asta în ultimele săptămâni și am încercat să-mi găsesc răspuns singur la această întrebare, de ce eu? În primul rând pentru că cred în Europa, după cum știți mulți, știți că sunt uh, european. Mama mea e italiană, sunt mândru de această uh, Uh, de acest lucru și am petrecut ultimii 25 de ani din viața mea în Europa. Am început cariera aici, după cum știți mulți dintre dumneavoastră. Deci, uh, cred în Uniunea Europeană, am făcut-o de 25 de ani și, în al treilea rând, de ce eu? Pentru că cred cu putere în uh, um, faptul că relația UE-Statele Unite poate să facă mult bine în lume. Este o realitate, este o realitate pe care o trăiesc și o văd în fiecare zi. Și cred de asemenea în importanța acestei instituții și capacitatea dumneavoastră de a contribui la construcția proiectului european și eu cred că relația cu Parlamentul European este un element chei al mandatului meu. M-am întâlnit cu aproape fiecare grup politic în ultimii doi ani și jumătate aici la Parlamentul European și uh, luna viitoare voi face a șaptea călătorie la Strasburg cu familia mea. Voi uh, duce copiii mei uh, la Parlament să vadă cum acționează această instituție, practic. Deci este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră într-o zi atât de importantă pentru Statele Unite cu alegerile prezidențiale și cu atâtea evenimente care sunt în curs. Deci vreau să mulțumesc domnului Brock pentru prietenia sa față de mine și față de Statele Unite, pentru că puțini politicieni cunosc atât de bine uh, Statele Unite și au atât de mulți prieteni de ambele părți. Importanța zilei de astăzi este extrem de mare. Provocările importante cu care se confruntă cele două părți, uh, Rusia, provocările din Est, criza refugiaților, uh, vecinătatea sudică a Europei, pentru care e nevoie de o abordare transatlantică coordonată. Statele Unite are nevoie de o Europa puternică, indiferent de cine se va afla la Casa Albă. Și, așa cum spunea Adenauer, unitatea europeană este un vis, a fost un vis pentru câțiva, dar în ziua de astăzi este o nevoie pentru noi toți. Iată, acest vis este în continuare uh, în picioare în ciuda tuturor provocărilor. Și în fiecare zi îmi dau seama că cei doi sunt parteneri esențial în uh, lupta actuală. După uh, Brexit uh, am uh, primit mai multe apeluri prin care mi se cerea să dau dovadă de încredere, să iradiez încredere față de viitorul Uniunii Europene. Și mă întreb de ce nu fac asta liderii europeni în loc să concureze între ei în a face profeții negative. Pentru că nu e vorba aici doar de piață publicul e clar că e preocupat în primul rând de probleme de apărare, terorism, migrație necontrolată, dar publicul în primul rând are nevoie de o viziune pozitivă a rolului esențial a Uniunii Europene și nu e greu de arătat acest lucru. Secretarul de stat Kerry a arătat acest lucru, de asemenea președintele Obama în aprilie anul acesta. Dacă Europa rămâne ceea ce eu spun, uh, un miez de protecție, atunci uh, va trebui să profite de oportunitățile globale de, uh, de comerț și se va centra pe nevoile sale. Dacă se va face așa, atunci va fi un partener dificil pentru Statele Unite. Dacă Europa își pierde încrederea în viitorul sau în valorile sale, atunci va deveni și mai vulnerabil față de cei care doresc să submineze lumea noastră democratică. Niciodată până acum nu s-a pus problema uh, proiectului european așa cum se pune astăzi, pentru că este o adevărată prioritate pentru Washington. Trebuie să ne asumăm faptul că um, Brexitul acum este o adevărată realitate. Um, americanii au spus deja că respectă această realitate. Bineînțeles, există îngrijorări din punct de vedere politic, incluzând aici uh, sancțiunile politice împotriva Rusiei, problemele cu schimbarea climatică, securitatea energiei, economie și așa mai departe, faptul că ne îngrijorează uh, puterea de a proiecta în continuare acest soft power dar eu cred în continuare în Uniunea Europeană, nu doar pentru că Jean Monnet credea în ea, ci și pentru că statele membre consider eu că înțeleg în continuare beneficiile unor acțiuni în comun. Din punctul nostru de vedere, este esențial ca procesul de negociere a Brexitului să fie echilibrat, rapid și corect și sperăm ca viitoarele relații între UE și Regatul Unit să fie foarte apropiate și cooperante. În felul acesta, Mm, un Brexit uh, dur ar putea fi foarte dăunător pentru toată lumea. Provocarea esențială cu care se confruntă Europa la ora actuală este amenințarea unei Rusii foarte amenințătoare, cu acțiuni provocatoare, uh, cu acțiunile prin care, de exemplu, dau deoparte toate organizațiile de uh, protecție a drepturilor omului, punând în pericol stabilitatea Europei și Uh, viitorul global. Sunt foarte îngrijorată de raportul care tocmai a fost uh, publicat uh, cu numele The Kremlin Playbook, pe care îl găsiți online și care arată foarte bine care este influența Rusiei în Europa Centrală și de Est. Va fi un adevărat manual de căpătăi pentru viitorii patru ani cel puțin. Problemele din Ucraina cu uh, problema ocupației și a Donbasului este una dintre îngrijorările cele mai mari. Pentru că această atitudine a lui Putin este de-a dreptul cleptocratică. Noi dorim în continuare succesul uh, Ucrainei și sper că Parlamentul să susțină Ucraina pentru a face față presiunilor manifestate de Rusia. Pentru că dacă Ucraina eșuează, atunci și Europa eșuează. Dacă Europa nu susține valorile fundamentale ale democrației, integritatea teritorială, drepturile omului, atunci uh, la ce mai e bună Europa? Cum poți să-ți protejezi valorile chiar și înăuntrul UE? Și nu ar trebui să existe o ridicare parțială a sancțiunilor uh, atunci când Rusia își îndeplinește parțial angajamentele, ci trebuie să existe o îndeplinire totală a angajamentelor în cadrul procesului de la Minsk. Suntem îngrijorați de acțiunile Rusiei față de anumite state membre și față de țările din parteneriatul estic și din Balcanii Occidental, acțiuni care doresc să creeze și mai multe diversiuni și care să submineze instituțiile esențiale la nivelul relațiilor transatlantice, incluzând aici UE și NATO. Există și o campanie de dezinformare din partea Rusiei, o încercare de a influența politicile și dezbaterea, de a influența anumite partide politice, uh, felul în care acționează ONG-urile și așa mai departe. Comisia Europeană, noi și multe state membre ne opunem în continuare proiectului Nord Stream 2 între Rusia și Germania prin Marea Baltică. Aceasta Uh, va priva Ucraina de aproximativ 2 milioane de comisioane pe care le încasează. Iată de ce acest, acest proiect nu diversifică în niciun fel sursele de gaze. În urmă cu câteva zile se cerea o decizie la nivel european pentru a vedea dacă acest proiect merge mai departe sau nu și sper ca instituția aceasta să adauge și mai multe presiuni, pentru că ați făcut deja foarte multe. Decizia recentă a Comisiei Europene pentru a ușura accesul la un alt gazoduct a fost o veste foarte proastă din acest punct de vedere. Parlamentul a avut un rol esențial pentru a menține uh, Uh, presiunea pentru a diversifica sursele de aprovizionare. Al-Qaeda, uh, Siria, Irak, uh, toate acestea sunt priorități ale noastre. Trebuie să încercăm să punem în capăt conflictului din Siria, pentru că aceasta nu face decât să promoveze terorismul și a reprezentat cea mai mare uh, tragedie umanitară de la al doilea război mondial încoace. Campania brutală din Siria, de altfel, este deplorabilă. Statele Unite a anunțat decizia de a suspenda relațiile bilaterale cu Rusia în urma uh, reinstituirii ostilităților, o decizie care n-a fost ușoară. Totuși, n-am renunțat la ajutarea poporului sirian și la posibilitatea de a obține pacea acolo. Vom face tot ce vom putea cu grupul sirian, cu, state, cu Națiunile Unite și cu toate părțile implicate pentru a căuta o soluție. Ajutorul nostru pentru poporul sirian uh, include ajutor uh, militar, umanitar și ajutor din partea 67 de parteneri globali. E nevoie și de o reducere a numărului de persoane care își părăsesc casele, pentru că refugiații pun o serie de întrebări dificile pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește identitatea națională, solidaritatea, ce se întâmplă în Balcanii Occidentali și în Turcia și ce se întâmplă cu cei care se întorc de pe câmpurile de luptă. Noi vă încurajăm să faceți față problemei refugiaților, dând dovadă de respect față de valorile umane. În acest sens, Parlamentul a fost un adevărat lider în eforturile sale de a găsi uh, soluții la această criză. Unul din uh, succesurile noastre în ultimii ani a fost semnarea uh, acordului de climă de la Paris. Luna trecută Parlamentul a ratificat acest acord și în felul acesta s-a trecut peste pragul necesar pentru a putea intra în vigoare. E nevoie și de un lider și puternic la nivel transatlantic pentru ca el să fie eficient și aceasta este partea cea mai grea. În ceea ce privește TTIP-ul, noi dorim să negociem un acord TTIP foarte ambițios. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, chiar dacă se pune problema Uh, felului în care se poate echilibra acest acord cu statele membre în acorduri foarte complexe. Cred, până la urmă, în puterea administrației noastre de a ajunge la un acord. Dacă mă uit în trecut, cred că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește uh, protecția datelor. Avem deja un scut de protecție pentru datele private faptul acesta protejează schimbul de date personale între Statele Unite și statele membre la nivelul autorităților. Însă acum a sosit un moment crucial pentru că președintele Obama tocmai a semnat uh, legislația în februarie anul acesta și Uniunea Europeană a jucat un rol esențial în promovarea acestei legislații care extinde uh, dreptul cetățenilor americani până la cetățenii europeni. Este o legislație cu totul deosebită și Parlamentul va avea posibilitatea să ratifice acest acord peste câteva săptămâni și sper să o faceți. Iată, cu toate aceste chestiuni, principala problemă este următoarea. Relația transatlantică este absolut esențială pentru a asigura stabilitatea globală, securitatea și prosperitatea. Asta s-a întâmplat nu doar în ultimii 70 de ani, ci și pe viitor va rămâne la fel de importantă. Lupta împotriva demagogiei, a populismului, va fi cu siguranță una din provocările majore cu care ne vom confrunta și pe viitor. Aștept acum nu doar întrebările dumneavoastră, dar sper să avem mai degrabă o dezbatere și un dialog deschis. Mulțumesc! Our head of delegation, uh, TLD, Mr. Mulțumesc, domnul McAllister. Ați solicitat să interveniți? Nu. Domnul Milan Mon. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea un comentariu și două întrebări de făcut. Sunt absolut de acord cu ultimul comentariu pe care l-ați făcut dumneavoastră. Relația strategică cea mai importantă pe care o are UE este cea cu Statele Unite. Și sper ca rezultatul din această seară să nu afecteze uh, importanța acestei relații care se bazează pe valori comune și pe o istorie comună. Și acum două întrebări. Sunt uh, convins că ați urmărit uh, cu foarte mare interes ce s-a întâmplat la nivelul instituțiilor europene în ceea ce privește adoptarea CETA. Europa, Belgia și în special în Valonia dar cred că e o atitudine generalizată la nivel european, se acordă o atenție deosebită mecanismului de soluționare a litigiilor. Acest lucru se poate aplica și pentru TTIP. De aceea, ținând cont de ce s-a întâmplat cu CETA, vreau să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră în legătură cu TTIP-ul. A doua întrebare. Care este viitorul relațiilor noastre cu Rusia? Rusia este un o țară foarte importantă, membru al Consiliului de Securitate, o putere militară și energetică, chiar dacă nu prea respectă dreptul internațional în ultima vreme, dar e nevoie de Rusia pentru rezolvarea multor crize atunci când e vorba de terorism, când e vorba de Siria, unde e clar că are o atitudine complet greșită. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu relația Statele Unite-Rusia, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult de când doamna Clinton era secretar de stat până acum. Mulțumesc. Thank you, Chair. Thank you, Ambassador. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Viri. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru cuvântul dumneavoastră introductiv foarte onest când ați vorbit despre provocările aflate în fața noastră, ați vorbit despre populism și demagogie. Sper că uh, prima parte a acestei provocări uh, să fie învinsă în noaptea aceasta. Puteți să-mi spuneți, pentru că uh, unii sunt de părere că atunci când e vorba de politică externă, nu are nicio importanță care din cei doi uh, principali candidați va uh, învinge. Puteți să ne spuneți care ar putea fi diferența în domeniul politicii externe a Statelor Unite în funcție de unul, un câștigător sau celălalt? Thank you, Ella. Mulțumesc, spune doamna Botmans, mulțumesc domnule ambasador. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră vă numiți un american european. Ați avut un discurs foarte onest dar ați spus și care sunt elementele care implică dificultăți pentru Europa. Astăzi este o zi importantă pentru dumneavoastră. Poate că ne puteți spune câteva cuvinte în legătură cu o chestiune care mie mi-a stârnit nedumeriri în cadrul campaniei din Statele Unite. S-a vorbit foarte puțin despre relațiile transatlantice și despre relațiile cu partenerii europeni. Care ar putea fi explicația? După aceea ați făcut trimitere la TTIP după semnarea CETA. Mai există unele dificultăți. Cum percepeți dumneavoastră modul în care um, Europa a abordat problematica CETA? Și Astăzi, înainte de masă, am vorbit uh, cu doamna Mogherini despre strategia globală. Domnia sa a pledat uh, pentru o colaborare uh, puternic integrată, inclusiv a uh, forțelor armate uh, europene, dar în colaborare cu NATO. Acest lucru trebuie să continue, dar există și opinii că ar trebui să se creeze și o forță de apărare europeană prin integrarea forțelor armate. Ar fi și din acest punct de, nevore, de vedere o integrare mai puternică necesară. Cum uh, priviți dumneavoastră un asemenea deziderat? Mulțumesc, domnule președinte, domnul spune domnul Hagi Gheorghiu. Mulțumesc, domnule ambasador. Ați avut cea mai bună prezență în fața comisiei noastre. Și um, acest lucru l-am apreciat din momentul în care uh, ați preluat acest mandat. Voi continua ceea ce a spus doamna Piri, domnul Trump. Uh, în oricare dintre discursurile domniei sale a avut elemente de populism și a fost o mare surpriză pentru mine să văd o asemenea țară importantă um, că acceptă um, atât de mult populism în discursuri. Din punctul meu de vedere, este o lipsă de educație. Să îmi imaginez că domnul Trump uh, este foarte aproape de uh, eventualitatea de a deveni președinte în Statele Unite, uh, mi se pare um, de neconceput, pentru că relațiile noastre cu Statele Unite sunt vitale. Dar nu credeți că cine conduce Statele Unite sau uh, Regatul Unit, uh, când a fost domnul Tony Blair uh, premier, în momentul în care s-a produs invazia în Irak în colaborare cu Tony Blair, iar acum avem în Irak zeci de mii de morți. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest tip de politică externă? Și în încheiere v-aș întreba, vedeți uh, vreun progres în uh, discuțiile uh, care se străduiesc să rezolve problema Ciprului? Pentru că în clipa de față există o asemenea întâlnire în Elveția. Herr Kollege, wenn ich sehe, wer alles Stimate domnule coleg, dacă mă gândesc câți uh, candidați la postul de cancelar am avut în Germania și câți uh, candidați uh, la șefia statului au fost în Grecia, cred că nu ar trebui să tragem uh, concluzii legate de nivelul de educație. Domnul Buchner, mulțumesc foarte mult v-aș întreba, de ce spuneți pe de o parte că Ucraina este esențială pentru securitatea și uh, independența Europei? Da, și eu sunt de acord, dar atunci de ce există acest uh, embargo uh, în ce privește armamentul. De ce lăsăm Ucraina uh, să încerce să supraviețuiască fără a dispune de armamentul care i-ar permite să uh, facă față Rusiei. După aceea, în ce privește uh, comerțul uh, transatlantic și relațiile transatlantice, sunt de acord cu dumneavoastră, dar de ce ar trebui acest acord TTIP să pătrundă atât de adânc în structurile noastre socio-economice? Excellență, merci. Excelență, vă mulțumesc, spune domnul Schaffhauser. Mulțumesc pentru că uh, ați uh, vorbit foarte franc, foarte clar. Și, uh, uh, domnul uh, Brock uh, este în slujba Statelor Unite, este și în slujba Europei, dar uh, Acum aflu, iată că este un susținător al SUA. Dar în ce privește uh, propaganda uh, Rusiei, să nu uităm că uh, ar trebui să contracarăm uh, propaganda rusă în acest Parlament. În continuare, aș dori să vă adresez câteva întrebări legate de uh, o situație actuală. Rusia agresează. În Irak, uh, oare Rusia a agresat? În Siria, oare uh, Rusia a agresat? Sau uh, Statele Unite, încălcând dreptul internațional atunci când au intervenit? Același lucru ala spune în legătură cu Ucraina există mai multă transparență, mai multă democrație în Ucraina, mai multă dezvoltare în Ucraina. Nu. Deci, Dumneavoastră vorbiți mult de propaganda rusă. Deci, uh, ea nu este prezentă în acest Parlament și nici în Europa, în marile instituții care conduc astăzi Europa. Iar în ce privește populismul, populismul este expresia populațiilor care suferă. Iar dumneavoastră uh, cunoașteți acest fenomen și la dumneavoastră, pentru că Trump este un fenomen legat de realitatea populației aflată în suferință. Deci nu puteți să uh, evacuați sau să eludați această realitate care l-a creat pe domnul Trump. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumesc. Iată ce avantaje are o democrație liberală în moment ce și dumneavoastră vă puteți exprima. Îi dau cuvântul acum domnului Tenoc. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un călduros bun venit, domnule ambasador, și sper că veți rămâne ambasadorul Statelor Unite încă multă vreme de aici înainte. Sunteți un bun prieten al Parlamentului European. Și alegerea lui Trump ca președinte ar fi un rezultat teribil pentru că nu îl văd conducând lumea liberă în numele grupului meu politic, întreb cum a putut un om ca Trump să ajungă atât de uh, sus uh, în uh, rândul celor care reprezintă puterea în Statele Unite. Iar uh, uh, acum, în ce privește Europa, știm care este rezultatul referendumului privind Brexit. Statele Unite rămân un aliat uh, al guvernului Marii Britanii și cred că uh, vom putea să rămânem apropiați de politicile uh, comune de securitate și cooperare și în politica de securitate și apărare. Deci, în există demersuri în acest sens în folosul interesului nostru și al dumneavoastră. Uh, ce uh, s-ar schimba dacă uh, în ianuarie doamna Clinton va ajunge la putere? Pentru că și președintele Obama a fost un bun președinte, dar a fost foarte nervos în legătură cu evoluțiile din Uh, Irak și Afganistan și vedem ce se întâmplă acum în Siria. Um, există bombardamentul rusesc în uh, Alep. Și uh, poate că doamna Clinton va încerca și să reformeze Consiliul de Securitate pentru a preveni comiterea unor crime împotriva umanității pentru că uh, există structuri ale Națiunilor Unite care nu au reacționat cum trebuie. Ce puteți uh, să uh, ne spuneți? Pentru că Hillary Clinton a avut o experiență în calitate de secretar de stat în încercarea de a stimula democrația și de a preveni ascensiunea unor regimuri autoritare în China sau în alte regiuni din lume. Gracias, presidente. <clears throat> Embajador. Domnul Couso, mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Este o adevărată plăcere să avem o dezbatere aici cu dumneavoastră. Democrația, așa cum spunea președintele Brok, ne permite tuturor să luăm cuvântul. Dumneavoastră ați început foarte frumos, dar după aceea discursul dumneavoastră mi s-a părut plin de agresivitate. Era ca și cum asistam la o reluare a războiului rece. Nevoastră ați vorbit despre o Rusie agresivă, eu aș putea spune același lucru despre Statele Unite, care a avut de asemenea o atitudine agresivă, o putere militară uh, care s-a impus peste tot. Ar putea exista o diferență uh, față de Rusia și care este poziția dumneavoastră, de exemplu, în America Latină, pentru că serviciile de inteligență au fost în spatele multor lovituri de stat, lucru care a fost deja confirmat. Și am să vă dau doar un singur exemplu pe care îl cunosc foarte bine, din păcate. Irakul. Ați mințit uh, atunci și ne-ați uh, băgat într-un război uh, fără sfârșit. Dumneavoastră ați ajuns să asasinați uh, chiar și jurnaliști, așa cum s-a întâmplat în Libia. Sau să vorbim despre Alep. Ce s-a făcut? Ce progrese s-au făcut după un an de la acea mare coaliție? Nimic, zero. De aceea, într-adevăr, acum vă e frică pentru că uh, puterea dumneavoastră este în scădere. Aveți nevoie de o Europa care să se confrunte în continuare cu vecinii săi, însă mulți dintre noi dorim pace, dorim o bună vecinătate și dorim o Europa care să nu fie condusă de dumneavoastră. Așa că renunțați la agresivitate pentru că nu doar unul e vinovat, dumneavoastră aveți și dumneavoastră partea dumneavoastră de vină. Ambassador. Welcome. Domnule ambasador, spune doamna Gomes, bun venit. Este un moment ieșit din comun. Americanii trebuie să decidă în legătură cu un candidat care se pare că nu și-a plătit impozitele. Deci, mi se pare simptomatic uh, că uh, există cetățeni care uh, din populism susțin un asemenea candidat sau cum se întâmplă și la noi în Europa candidați susținuți prin finanțare din partea lui Putin. Deci trebuie să Eh, combatem eh, paradisurile fiscale, lipsa de eh, reglementare armonizată pe plan global în ce privește plata impozitelor, pentru că este una din principalele cauze de neîncredere ale cetățeanului în instituțiile noastre. Oare în agenda dintre Statele Unite și Uniunea Europeană reglementări în acest domeniu figurează? Well, lots of questions, and I know the minister is here. O serie întreagă de întrebări uh, referitoare la populism, care mi se par uh, a fi problema uh, critică. Noi putem respinge violența de limbaj, isteria manifestată, Acesta este un fel de uh, fabrică uh, de eh, politicianism și eh, să știți că și eu am fost eh, șocat să văd în unele ziare din Marea Britanie titluri în care judecătorii erau numiți dușmanii poporului. Acesta este un termen uh, care a fost folosit în Revoluția franceză, după aceea de Lenin, după aceea de nazism. Este un semn de intoleranță. Ceva s-a întâmplat. Eu cred că noi trebuie să înțelegem de ambele părți ale Atlanticului ce se întâmplă cu politica noastră și trebuie să găsim răspunsurile corecte, să tragem concluziile corecte. Și eu cred că scenariul trebuie să se schimbe. Trebuie să uh, vedem care este cauza acestor manifestări de furie. Știți că și uh, Bernie Sanders a spus că își dorește mai mult fair play, inclusiv în negocierile comerciale, fair play în modul în care tratăm evaziunea fiscală mult a companiilor multinaționale și în cadrul uh, OECD trebuie să lucrăm, trebuie să găsim mecanisme de uh, Uh, protejare a relațiilor comerciale și după aceea de ambele părți ale Atlanticului cetățenii doresc să simtă că sunt implicați în uh, deciziile luate într-o lume aflată în uh, globalizare. Și sigur că putem fi nemulțumiți de limbajul folosit, dar se întâmplă niște schimbări fundamentale și bineînțeles că am urmărit dezbaterile de eh, aici, eh, trebuie să eh, ne gândim în legătură cu ce, ce s-a întâmplat în Parlamentul belgian. Și uh, am citit declarațiile care au fost făcute vis-a-vis -vis de uh, prevederile din tratat. Dar să știți că foarte multe din declarații nu aveau nicio negă- legătură cu uh, forma uh, negociată a acestui acord. Uh, erau preocupări care nu ar fi trebuit să existe de la bun început și eu cred că și în ce privește TTIP-ul și acel sistem ISDS de stingerea litigilor în relațiile investitor-stat o să apară probleme. Cum vom trata problematica ISDS-ul? Știm ce s-a întâmplat în cazul CETA, câtă opoziție există în Europa față de prevederile legate de o asemenea instanță de arbitraj. Iar în ce privește viitorul uh, Rusiei, eu nu-mi cer scuze pentru ce am spus. Eu am trăit în Uniunea Sovietică înainte de Gorbaciov. Am văzut ce s-a întâmplat acolo. A fost un stat totalitar și mă tem că ne vom întoarce la vremurile acelea în care ONG-urile care susțin drepturile omului au fost zdrobite pentru că Rusia face pași înapoi, stagnarea din perioada pregorbaciovdeană. Deci, uh, există inegalități între sistemul democratic pe care îl susținem noi și încălcarea drepturilor omului, așa cum se întâlnește în Rusia de astăzi și resping uh, această situație. Eu resping în totalitate faptul că Rusia nu ar avea vreo influență asupra uh, sistemului politic uh, din Europa, chiar și asupra organismului din care faceți parte dumneavoastră există o asemenea influență. Eu cred că trebuie împreună cu dumneavoastră, cu prietenii noștri, să facem mult mai mult pentru a scoate în evidență ceea ce se întâmplă. Știți că există unele lucruri care au devenit publice în legătură cu finanțarea Frontului Național, dar trebuie ca publicul larg să obțină și mai multe informații. Deci eu cred că uh, acum uh, în funcție de cine va câștiga alegerile, va fi o mare diferență uh, în politica externă. Donald Trump uh, se va uh, referi la prevederile constituționale, la poziția Congresului, dar gândiți-vă la ideile lui legate de poziția lui față de tortură sau față de zidul um, care um, să protejeze Statele Unite față de Mexic și um, Uh, de alte uh, probleme, uh, cum ar fi deținerea armamentului nuclear de către state din Asia. În ce privește strategia globală, ni s-a pus o întrebare legată de forțele armate. Noi uh, suntem relaxați față de această problemă. Europa trebuie să cheltuiască mai mult și să cheltuiască mai bine pentru capacitățile militare. Uh, și noi ne întâlnim frecvent cu reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă a Comisiei. Există unele uh, teme din Marea Britanie care sunt într-un fel manufacturate mai degrabă, create artificial vis-a-vis -vis de un uh, cartier general unic european. Noi uh, spunem mereu că trebuie să găsim în tratatul de la Lisabona uh, Uh, o bază care să permită o cooperare uh, consolidată în acest domeniu, trebuie să respectăm angajamentele din cadrul NATO și să creăm garanții că banii care sunt cheltuiți sunt uh, cheltuiți pentru crearea de capabilități, nu într-o variantă soft pentru pensii și salarii. Oare Statele Unite și Marea Britanie sunt uh, cauza problemelor din Orientul Mijlociu? Au existat multe dezbatere mm, legate de acest subiect, dar eu cred că trebuie să ne uh, orientăm spre viitor. Există mari provocări în Orientul Mijlociu, astăzi uh, încercările de liberare ale Mosulului de statul islamic Cipru eh, este puțin eh, mai eh, departe în preocupările noastre, dar poate se va ajunge până la urmă la un acord până la finele anului. Iar în ce privește Regatul Unit, de ce există atâta relaxare? Există multe motive. Noi avem, de fapt, valori comune și m-am uitat la filmul uh, intitulat Winter on Fire. Uh, și am văzut tinerii ucrainieni uh, care fluturau uh, drapelul european și și-au riscat viața în stradă. Ei doreau să lupte împotriva corupției, deci doreau schimbări pentru un viitor european Ucraina face parte din Europa. În Europa este locul Ucrainei și am fost foarte mișcat de uh, dorința de uh, autosacrificiu. Uh, spuneam, dacă nu îi susținem financiar, dacă nu îi susținem diplomatic, ar fi o greșeală, pentru că Europa, de fapt, se bazează pe valori comune și acești tineri își doresc să se alăture familiei uh, europene. Putem oare să facem uh, progrese în programul comun pentru reducerea corupției? Eu cred că deja s-au făcut uh, progrese. De ce pătrunde TTIP-ul atât de adânc în structurile uh, noastre? Uh, eu cred că uh, este un acord ambițios și am făcut suficiente progrese în legătură cu modul în care trebuie să concepem reglementările astfel încât ele să fie mai bine aliniate și în anumite sectoare cu un impact economic um, uriaș, am putea reduce până la urmă um, anumite reglementări. Pentru că, uh, uh, până la urmă, um, acestea sunt problemele legate de modul în care ne putem alinia reglementările. Iar în ce privește uh, politica comună de uh, securitate și apărare și NATO, no, uh, Statele Unite nu trebuie să fie un broker uh, pentru un divorț. Noi uh, ne-am dorit ca Regatul Unit după Brexit să rămână un partener apropiat de Uniunea Europeană, un partener în NATO și un partener economic, iar Uniunea Europeană am îndemnat-o să uh, pună la dispoziție timp suficient guvernului britanic pentru a putea să găsească o formulă bine reglementată de uh, ieșire. Iar în ce privește Uh, alte uh, regiuni, să așteptăm uh, să vedem, așteptăm declarațiile pe care Casa Albă le va face și vicepreședintele Biden vis-a-vis -vis de Rusia. Și uh, cred că aș putea să mă opresc aici. Cred că avem o agendă foarte încărcată pentru anii următori. Acest uh, Parlament joacă un rol fundamental și sper ca rezultatele să îmi permită să uh, revin în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că uh, putem să vă spunem că suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră de astăzi în mijlocul nostru și sper că relația cu dumneavoastră va putea să continue. Este în interesul nostru comun. Și uh, să sperăm că forțele democratice vor uh, câștiga Eh, până la eh, finele acestei zile. Iar în eh, ce privește intervenția domnului Schaffhauser și relația cu Putin, cred că nu a fost o observație serioasă. Mulțumesc foarte mult. Și Sper că vom putea să ne revedem, să discutăm, să discutăm din nou relațiile noastre când vom ști și care sunt prioritățile administrației americane. Mulțumesc! Hmm? Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă rog să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. O avem alături de noi pe doamna Ivana climpuș Țințațe, este vicepremier al Ucrainei, care este de asemenea responsabilă pentru Uniunea Europeană și integrarea euroatlantică. Doamnă ministru, suntem foarte interesați să ascultăm care sunt evoluțiile din Ucraina din ultima vreme în cadrul proiectului de parteneriat între Parlamentul European și Verhovna Rada. Am avut ocazia acum 10 zile să ne întâlnim în casa Jean Monnet de lângă Paris, la care am participat jumătate de zi și uh, la care a participat și premierul, șefii de Um, de partide și președintele Parlamentului, dar și șefii de grupuri politice din Parlamentul European și vreau să vă spun că am fost impresionat de felul în care se poate discuta într-o rundă atât de um, restrânsă despre felul în care evoluează, felul în care evoluează lucrurile, despre mecanismele de control și despre uh, felul în care, de exemplu, Pat Cox uh, a gestionat uh, mai multe, mai multe întâlniri cu, dintre Ucraina și Uniunea Europeană și cât de bine putem să ne facem o impresie în astfel de întâlniri. Pentru că avem impresia că, într-adevăr, procesul democratic și uh, îmbunătățirea situației către un stat de drept mai funcțional este foarte clară și ne-ar interesa acum, în acest context și direct de la dumneavoastră, să aflăm uh, după ultima întâlnire de la Berlin în formatul Normandia, cum au evoluat lucrurile. S-a spus că va fi permisă o misiune OECD, OSCE, îmi cer scuze, și în același timp um, decizia nu s-a luat fin, până la sfârșit, însă trebuie să aflăm în ce măsură președintele Putin o să permită prietenilor lor de la Donbass să intre în așa ceva. Mă întreb momentan dacă nu sunt prea multe semne pozitive în acest sens, dar poate puteți să ne spuneți dumneavoastră mai mult după ultima întâlnire pe care am avut-o. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chairman Brock. Mulțumesc, domnule președinte Brock, pentru această oportunitate de a vorbi în fața membrilor din Parlamentul European și din uh, Parlamentele Naționale. Sunt foarte bucuroasă de ocazia pe care mi-ați dat-o pentru a vă informa despre care este situația în momentul de față. Le, la trei ani de uh, la începutul uh, evenimentelor. Aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor celor care au susținut Ucraina în forurile, forurile internaționale, și pentru toată susținerea pe care am primit-o în uh, această perioadă de tranziție. După cum am menționat acum trei ani, pe noiembrie 2013, Revoluția Demnității a început prin faptul că guvernul nu a semnat uh, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Trei ani mai târziu, uh, considerăm că acest document, care a fost între timp semnat și ratificat de 27 dintre statele membre, este o foaie de parcurs pentru reformele noastre și stabilește o agendă comună pentru Ucraina și Uniunea Europeană. Dar în același timp aduce cu sine și foarte multe provocări. Pentru noi, în Ucraina, nu este vorba numai de un document, este vorba de un simbol pentru lupta noastră pentru libertate ucrainienii nu sunt atât de diferiți de celelalte națiuni. Noi vrem pace, vrem securitate, vrem uh, anumit, un anumit nivel sau grad de bunăstare. Pentru a putea atinge aceste obiective, ne bazăm în primul rând pe noi înșine și după aceea încercăm să ne implicăm și partenerii. Iar ceea ce cerem de la Uniunea Europeană nu cerem o uh, certitudine, ci cerem o șansă. Și de aceea suntem atât de îngrijorați de situația care se dezvoltă în momentul de față și anume non-ratificarea acordului de către Olanda. Noi cerem o șansă nu pentru că considerăm că merităm o susținere oarbă, ci pentru că credem în valori, credem în promisiuni, credem în credibilitate și Ucraina a ales Europa, Ucraina a fost pedepsită deja pentru că a ales Europa și nu trebuie să ne prefacem că situația în care se găsește Ucraina e doar între Ucraina și Rusia, este despre toată lumea, de fapt. Putem să stăm deoparte sau putem să alegem să rămânem uniți și să arătăm solidaritate. Suntem conștienți de particularitatea acestor situații în Olanda, știm exact care este situația acolo cu alegerile care urmează și e foarte trist că acest acord de asociere care a fost susținut în Parlamentul European și chiar și uh, a primit și susținerea Parlamentelor Naționale, acum este pedepsit prin uh, un refuz pe alte criterii. Însă, după sugestiile premierului Rute în fața Parlamentului, am, avem o speranță că s-ar putea găsi o soluție și suntem gata să găsim, să lucrăm împreună în cadrul de timp dat cu toate grupurile politice, cu toți reprezentanții, pentru ca să găsim uh, o soluție și care să ține cont și de îngrijorările obiective celor, ale celor care au votat nu în Olanda pentru ca să ne asigurăm și că liniile roșii ale Ucrainei să nu fie depășite în soluția care se va găsi. Noi nu vrem o renegociere a acordului de asociere, nu vrem nicio amendare a acordului de asociere, ci contăm pe um, o non-discriminare împotriva Ucrainei. Așa că cer tuturor grupurilor politice aici în Parlamentul European să discute cu omologilor din Olanda pentru ca să găsească o soluție care să fie acceptabilă pentru toată lumea și pentru cele 27 de state membre care s-au implicat deja în uh, ajutarea Ucrainei pentru ca să poată pune în aplicare acest acord. În implementarea acestui acord, noi încercăm uh, să facem față unei situații foarte dificile în estul Ucrainei, cu un război care continuă, acest război care se numește război hibrid, dar este în continuare un război, de fapt, la cald pe teritoriul nostru cu Federația Rusă. Și um, Este foarte dificil pentru noi să facem și reformele care sunt, uh, au fost prevăzute, reforme destul de dificile, dar care deja și-au dat anumite roade. E vorba de activități uh, de reglementare pe care s-a lansat deja țara noastră, reforme în administrație, în sectorul bancar, în energie și diversificare geografică a surselor energetice și a aprovizionării cu energie. Câteva cifre. Ucraina a fost uh, a rămas în trezoreria națională în 2015 cu 10.000 de dolari, repet, 10.000 de dolari, a ajuns acum la un stadiu în care, din punct de vedere macrofinanciar, uh, și macroeconomic s-a uh, stabilizat și până la sfârșitul anului o să aibă chiar un pozitiv 1% de creștere. Pe anul viitor însă este prevăzut 3% creștere, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun, că economia s-a redresat. Am uh, redus buget, uh, deficitul bugetar cu 5% în țara noastră. Am restructurat sistemul bancar și l-am curățat. Acesta era una din cele mai mari obstacole uh, în ceea ce privește corupția și am închis 82 de bănci. Pur și simplu le-am închis din spațiul uh, bancar, din sistemul bancar, ceea ce înseamnă că acum sistemul este mai curat și mai uh, viu. Am uh, crescut tarifele energetice pentru ca să putem să fim paritari cu importurile cu 100%. În momentul de față nu există nicio diferență um, electricitatea sau energia pentru o firmă mare sau un, uh, o autoritate de stat sau o, un menaj privat, o uh, gospodărie, ceea ce arată că um, toată corupția care a fost prezentă în Ucraina uh, de atâția timp, de atâta timp a putut să fie mare parte eliminată. Pentru prima dată compania noastră de gaz a devenit profitabilă, ceea ce n-a fost deloc cazul până acum în anii de independență. Această companie era subvenționată foarte serios de către stat în fiecare an. Probabil că toată lumea a auzit că noi am încheiat primul, prima rundă de declarații pe care declarații uh, online, uh, vom uh, putea să folosim aceste declarații de avere pentru ca politicienii să poată să fie și mai transparenți și să îmbunătățim încrederea populației în aceste instituții, în serviciul public și în politicieni. Iar acum prioritatea este să avem o performanță mai bună a Agenției pentru Prevenirea Corupției, care vor putea să um, să reacționeze în momentul în care nu vor uh, respecta legislația Ucrainei. Și uh, nu vom uh, ezita să-i ducem în fața justiției. Vreau să mai subliniez faptul că Revoluția Demnității a fost, de fapt, alegerea justiției în fața injustiției. Și ni se pare foarte important de aceea că am reușit să treacă amendamentele constituționale și că au ajuns la nivel judiciar, că sistemul judiciar a devenit uh, mult mai eficient și din 30 septembrie avem posibilitatea, printr-un sistem mult mai transparent de concurență, să alegem noi judecători. Avem noi judecători care vor intra în sistem, care o să ne permită să epurăm un sistem care a fost extrem de corupt în ultimii ani. Aceasta înseamnă că încercăm să, corup, să combatem corupția nu numai prin instituții pe care le creăm de combaterea corupției, ci și prin eliminarea unor persoane și prin închiderea lacunelor în sistemul nostru legislativ uh, din Ucraina. Unul din rezultatele concrete de care suntem foarte mândri, care are un efect anticorupție, este că de la 1 august Vom folosi sistemul electronic uh, de achiziții publice Prozoro, care ne va permite să economisim cam 16% din uh, cheltuielile planificate publice, ceea ce înseamnă din nou că vom putea închide anumite lacune mm, prin care oamenii puteau să fure bani de la bugetul public. Aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi Comisiei Europene care uh, a gestionat măsurile comerciale pentru Ucraina și a cer, a, vreau să cer și susținerea parlamentarilor europeni când va fi supus această um, idee la vot uh, în Parlamentul European. Aceasta ar fi pentru noi un stimulent foarte important să îmbunătățim comerțul între Uniunea Europeană și Ucraina. Alt aspect pe care aș vrea să vă atrag atenția este acordul de liberalizare a vizelor cu Ucraina. Ucraina a îndeplinit 144 de cerințe de liberalizare, de cereri, câteodată foarte scumpe, câteodată condiții foarte dureroase în care a trebuit să, la care a trebuit să ne supunem cu toți, cu toții și acum după ce am îndeplinit toate aceste cerințe e mingea la Uniunea Europeană. Noi suntem bucuroși cu decizia pe care a luat-o Comisia Europeană cu um, propunerea legislativă pe care a făcut-o. Suntem foarte recunoscători pentru avizul din partea comisiilor AFET, Juri și LIBE. Mesajele care au fost deja lansate în Parlamentul European uh, sunt foarte bune pentru noi. Aș dori să nu transformăm Ucraina într-o prizonieră a noilor triloguri între Uniunea Europeană, între instituțiile sale, cu privire la mecanismul de suspendare care trebuie să fie folosit și după aceea să auzim în final că vom avea un regim de liberalizare a vizelor. Eu zic că are legătură cu credibilitatea dialogului și cred că dacă o parte își face datoria, este potrivit ca și cealaltă parte să facă la fel și să-și țină promisiunile și să respecte acordul pe care l-am avut. Cu toate semnalele pozitive pe care le-am primit de la colegii noștri din Parlamentul European, aș dori să vă încurajez să acționați și să susțineți ucrainienii pentru că ei merită să fie încurajați pentru ceea ce au făcut ca societate și prin, uh, pentru tot ce au trebuit să trăiască pentru ca să ajungă aici. Cred că angajamentul este foarte clar. Trăim acum într-un moment în care avem altă provocare care, de fapt, ne deviază resursele morale și financiare în același timp, dar și cele emoționale și uh, umane. Este vorba de războiul de care vorbeam la început. 5% din PIB a fost uh, au fost cheltuiți pentru securitate și apărare. Dar nu e vorba numai de cifre din uh, PIB, pentru că în fiecare zi, din păcate, trebuie să aflăm despre militari care au murit și militarii uh, care sunt uh, formați de către Rusia încalcă în fiecare zi armistițiul de încetarea focului, armistițiul sau încetarea focului. Așadar, miniunea, um, misiunea de monitorizare a OECD-ului este cea care ne raportează despre faptul că și mijloacele tehnice se reduc. 700 de tancuri uh, sunt pe teritoriul ocupat uh, de la Donbass, 300 de sisteme de misile cu uh, lungi și alte, alta artilerie care este staționată acolo și militari care sunt echipați și gestionați de către Federația Rusă. În ceea ce privește negocierile de la Minsk și reuniunea în formatul Normandie la Berlin, Trebuie să ne punem de acord asupra unei foi de parcurs care să aibă o etapizare foarte clară, în primul rând în legătură cu condițiile de securitate care trebuie îndeplinite și cele umanitare și abia după aceea să fim în stare să ne întoarcem la agenda politică, pentru că Ucraina a făcut deja foarte mult și cred că și mai mult decât atât uh, am fi putut avea rezultate până acum. Dacă ne aflăm astăzi aici uh, uh, și se vorbește despre relațiile dintre UE și Rusia, dacă se vorbește de o restabilire a acestor relații, practic înseamnă că capitulăm în fața Rusiei. Și mi-aduc aminte ce spunea Churchill Um, nu trebuie să alegi uh, dezgrați, uh, nenorocirea în fața războiului, pentru că dacă alegi una sau cealaltă, practic, uh, rezultatul este același. Deci, ei doresc să fim divizați, noi dorim să fim uniți, dorim libertate și democrație, iar ei nu cred în aceste valori. De aceea noi suntem cei care trebuie să susținem aceste valori, să le apărăm până la capăt. Nu ar trebui să încercăm să jucăm șah cu Kremlinul, pentru că sunt dispuși să arunce totul în aer atunci când uh, va sosi momentul. Ucraina nu a ales ca Rusia să fie inamicul său, Rusia a făcut-o și Uniunea Europeană nu a ales ca Rusia să fie opozantul său, ci Rusia a ales aceasta. Noi am luat o decizie, o vom respecta, vom lupta pentru ea și vom uh, face eforturi în interiorul Ucrainei pentru a atinge acest obiectiv, pentru a deveni o națiune mai bună, o națiune care să respecte statul de drept cu proceduri compatibile cu o țară de succes, o țară care să se integreze în UE. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Going... Mulțumesc uh, foarte mult um, și acum uh, voi vorbi în spaniolă, spune președintele. Domnul Galer va lua cuvântul în primul rând. Um, Mulțumesc foarte mult și bun venit aici uh, la Comisia pentru Afaceri Externe. Noi am fost într-o delegație la Kiev săptămâna trecută și am avut ocazia să ne întâlnim atunci. Mă bucur foarte mult să vă revăd aici astăzi și că acum într-un cerc mai extins, puteți să ne spuneți care este cursul pe care îl uh, vedeți dumneavoastră că va putea merge Ucraina și am ascultat cu mare interes să vedem și ce progrese ați făcut până acum. Cred că este lăudabil uh, cu cât um, rezistență ați putut uh, să continuați cu reformele și cu câtă persistență ați reușit să ieșiți din epoca veche și să faceți schimbări cu adevărat. E vorba de un start care a mers foarte bine și eu zic că merită susținerea tuturor. Săptămâna trecută am fost la Kiev și la Kavatovsk și aș vrea să spun foarte clar că în ambele locuri pe care le-am vizitat am înțeles că în fiecare zi în Ucraina cetățeni ruși omoară zilnic ucrainieni. Aceasta este realitatea pe care nu avem voie să o băgăm sub covor din pragmatism sau din alte considerente, ci trebuie să exprimăm această realitate dacă vrem să luăm decizii informate ca europeni. Aș vrea să mă concentrez astăzi pe liberalizarea vizelor, însă în intervenția mea, pentru că mi se pare că este vorba de o chestiune care ține de credibilitatea Uniunii Europene. Mă interesează Ucraina și Georgia, Kosovo și Turcia nu le discut acum. Pentru Parlamentul European nu este un pachet, dar noi, în calitate de Parlament European, trebuie să spunem Consiliului, după părerea mea, că nu trebuie să fie tratate ca un pachet cele patru, dacă au intenția să o facă. Doamna ministru a spus că Ucraina a îndeplinit tot ceea ce am cerut. Așa este confirm și de aceea e foarte important acum să oferim rezultate. Mecanismul de suspendare este politic necesar și trebuie să fie pus în aplicare corect. Însă trilogul nu poate să pună la îndoială obiectivul politic, adică liberalizarea vizelor, pentru că cred că ar fi o chestiune fatală dacă trilogul, din cauza unui cuvânt, așa cum a spus-o mie raportorul până acum, pe care n-au putut să se pună de acord un cuvânt să amâne această decizie și să nu mai avem întâlnire acum. Pe 24 noiembrie, deci la trei uh, zile după aniversarea Maidanului, avem summitul UE-Ucraina și aș vrea ca la acest summit să nu avem un uh, joc de acuze reciproce interinstituționale. Mi se pare că nu este demn să facem așa ceva și n-ar face decât să dea plăcere mai mare domnului de la Kremlin, care oricum deja se bucură destul uh, de mult. Deci trebuie să arătăm că nu e vorba numai de liberalizarea vizelor, ci de mai mult decât de atât. Eu aș vrea să-i rog pe colegii care sunt aici în uh, comisie să discute cu colegii de la LIBE și dacă au o influență la Consiliu să îi folosească această influență pentru ca să trateze această temă cât se poate de repede așa încât până pe 24 noiembrie să nu apărem complet incredibil uh, și necredibil, mai precis. Deci aș vrea să vă lansez acest apel. Sunt absolut conștient că suntem într-o situație de politică externă în care trebuie să acționăm pentru ca să stimulăm forțele care fac reforme și nu pe cei care vor să o ia înapoi în, uh, pe cursul vechi pe care mergea această țară. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domn, mulțumesc domnul Demesmacher.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 Dank u. Gracias, señora Ostrovicius. Thank you, Chair. <clears throat> Mulțumesc, domnule Ostrevicius. Mulțumesc, um, doamnă Plimpuș uh, Țințade. Bun venit aici la Parlamentul European. Dumneavoastră sunteți uh, o persoană complet uh, angajată în ceea ce privește cooperarea între UE și Ucraina. Ucraina Uh, și sunteți membru în Parlamentul Ucrainei. Sunteți uh, uh, foarte bine informată în legătură cu toate problemele legate de acordul de asociere, deci sunteți persoana cea mai potrivită pentru a răspunde la întrebările noastre. O primă astfel de întrebare ar fi legată de fluxul de informații și propaganda Uh, Rusiei în Ucraina și puterea sa de influență. Uh, ținând cont de faptul că o bună parte a populației dumneavoastră uh, cunoaște foarte bine rusa, um, propaganda rusă ajunge foarte ușor la cetățenii ucrainieni și la mintea lor. De aceea vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre um, uh, uh, televiziunea care este finanțată de Rusia și dacă ați observat o schimbare în mesajul public transmis uh, la televiziunea rusă uh, către cetățenii ucrainieni. Pot să vă spun că aici la Parlament um, avem un raport special pe această temă a dezinformării, a propagandei ruse în UE uh, și nu doar cu sursa rusă, ci și din alte surse noi considerăm că această propagandă are consecințe foarte clare asupra felului în care cetățenii percep lucrurile și creează o adevărată narrativă care poate fi considerată ca o intervenție la nivelul uh, mass mediei libere, uh, mass media care este esențială pentru o adevărată democrație. Acum, în legătură cu sistemul uh, declarației digitale, care a fost în sfârșit implementat și vreau să vă felicit pentru aceasta, știu că um, în felul acesta s-au um, făcut publici o serie de informații foarte interesante din partea înalților funcționari, funcționarii uh, ucrainieni ar putea să susțină, de exemplu, diverse proiecte la nivelul infrastructurii sau alte investiții. Însă vreau să vă întreb în ce măsură toate aceste revelații la care ați avut acces au fost făcute uh, public, publice și care a fost reacția publicului larg și care au fost uh, reacțiile oamenilor politici Uh, față de acest patrimoniu pe care îl aveau acasă. Nu era vorba de investiții pe care le făceau într-o parte sau alta sau bani pe care îi aveau la bancă. Care a fost, deci, percepția publică față de acest fenomen? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Bocner! Mulțumesc, stimată doamnă vicepremier! Ați uh, rostit cuvinte foarte clare, iar eu doresc uh, să le amintesc celor care critică situația din Ucraina să spună că sistemul sovietic a funcționat bazat pe corupție și că este foarte greu într-o perioadă scurtă să învingi uh, acest fenomen al corupției. Trebuie să apreciem ceea ce s-a întâmplat în țara dumneavoastră. Iar în ce privește liberalizarea vizelor, susțin spusele domnului Galer. Am o întrebare. Trebuie să recunosc că Înainte de vizita de săptămâna trecută în Ucraina, am fost foarte influențat de propaganda rusă. Dar am constatat că multe lucruri stau cu totul altfel decât ceea ce credeam eu că s-ar întâmpla. Rugămintea mea este ca guvernul ucrainean să transmită știri către mijloacele de informare occidentale care să constituie polul opus față de propaganda rusă. Pentru că dacă eu personal am putut să fiu influențat de către propaganda rusă, e nevoie ca dumneavoastră să întreprindeți ceva pentru a o contracara. Soasemer. Da, mam. Vă rog din partea Parlamentului Ceh Mulțumesc, domnule președinte. S-a criticat corupția din Ucraina și s-a spus pe bună dreptate că Ucraina a fost uh, parte a sistemului sovietic. Însă, nu trebuie să uităm că foștii președinți ucrainieni care erau susținuți de Rusia au utilizat corupția tocmai pentru a-și susține regimul. Cu toate acestea, trebuie să susținem uh, Ucraina, nu doar pentru că în felul acesta uh, susținem interesele europei, dar nu putem accepta ca o parte a teritoriului uh, ucrainian ocupat să devină parte a Rusiei. Și mai mult decât atât, dacă Moscova reușește să se impună în fața Chievului, atunci, după ce trupele americane se vor retrage încetul cu încetul din Europa și uh, se vor apropia de un teritoriu uh, pașnic, e clar cine va fi liderul în secolul 21. Iată ce caută Putin, de fapt. Uh, nu căută să pună mâna pe industria din Donetsk sau um, să pună mâna pe câteva orașe. Nu, dorește să pună mâna pe întreaga Ucraina, pentru că aceasta l-ar ajuta să se impună în fața întregii Europe. Trebuie să ne dăm seama de acest lucru și să nu uităm că Ucraina este o țară de mărimea Franței, cu o populație asemănătoare cu a Franței, o populație și o țară bogată. Doamnă, nu ne-ați dat anumite informații pentru că eu am vizitat Ucraina de mai multe ori și am văzut cum societatea civilă își are un loc bine determinat. Acest lucru s-a întâmplat în special în ultimii ani. Societatea civilă s-a trezit la viață și a devenit foarte dinamică. Trebuie să mulțumim uh, marelui conducător uh, Vladimir uh, Vladimirovici pentru faptul că um, a reînnoit, a împrospătat relația dintre ucrainieni și guvernul lor. Tot el este cel care a reușit să trezească societatea civilă. Deci, în ciuda problemelor care se regăsesc la teritoriu, la frontiera cu teritoriile ocupate de Rusia, am văzut și clădirile care au fost bombardate, am văzut uh, oameni care fusese afectați și în ciuda acestor probleme Ucraina luptă în continuare. Trebuie să o susținem, să o ajutăm și din păcate Europa nu a făcut îndeajuns. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem două intervenții și am să vă rog să fiți foarte succinți, să, uh, uh, să interveniți uh, două minute doar pentru ca invitata noastră să aibă timp pentru răspunsuri. Intervenție fără microfon din sală. Domnul Ghirec, mulțumesc. Vă mulțumesc. Am avut astăzi ocazia să ascultăm declarații foarte importante din partea doamnei Mogherini, din partea ambasadorului Statelor Unite, în legătură cu uh, securitatea energetică și drepturile comerciale ale Ucrainei. E vorba de construcția Nord Stream 2 eu vreau să vă promit că noi în Parlamentul European uh, vom încerca să contracarăm aceste demersuri, pentru că nu ne dorim ca în afara agresiunii militare să se mai ajungă și la izolarea economică a Ucrainei. Și uh, ieri uh, nu am menționat un lucru important, de aceea îl menționez acum. Ieri s-au împlinit 99 de ani de la Uh, preluarea puterii uh, prin forță de către bolșevici în Rusia. Acest eveniment teribil care a început atunci, acest coșmar, uh, ultimul monument dedicat lui Lenin a dispărut doar de scurtă vreme în Ucraina. Dar este important pentru uh, istorie să interpretăm acest semn pentru Europa zilelor noastre. Pentru că voi în Ucraina sunteți un fel de avangardă, nu aveți nevoie de susținerea noastră în ce privește aceste mesaje istorice, dar este nevoie de o desovietizare a vieții din Ucraina. Este nevoie ca uh, acele că uh, bisericile uh, care uh, sub puterea sovietică au fost desacralizate să poată să își reia activitatea. Există la Kiev o biserică dedicată Mariei Magdalena care a funcționat ca o sală de concerte. Uh, ar trebui să redevină biserica, ar fi un semn binevenit pentru schimbările din Ucraina. Mulțumesc, doamna Caniete. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru o prezentare foarte bună a situației din Ucraina, a protestelor, a reușitelor și a progreselor pe care le-ați înregistrat. De câte ori citesc uh, în reviste prestigioase precum uh, The Economist că reformele din Ucraina au eșuat. Și mă gândesc că au trecut abia doi ani plini de când se fac reforme în Ucraina. În situația uh, în care războiul e prezent pe teritoriul ucrainian, mă gândesc că propaganda rusă uh, Spălarea pe creier care a fost impusă elitelor europene este atât de puternică încât pur și simplu nu mai putem percepe realitatea. Eu vin dintr-o țară care a trecut prin astfel de reforme și uh, încă nu s-au încheiat. E adevărat că unul din avantajele uh, pe care le prezintă Ucraina la ora actuală este societatea civilă, care nu va accepta niciodată să se întoarcă acolo unde se afla înaintea Maidanului și regret profund faptul că liberalizarea vizelor a fost blocat, blocată, că uh, dialogul uh, de asemenea s-a blocat și aceasta este o problemă pe care o avem cu credibilitatea. Dialogul trebuie să ajungă la o soluție pentru a îndepărta obstacolele în calea liberalizării vizelor. Trebuie să facem mai multe eforturi în acest sens. Aș avea, doamnă prim-ministru, și câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu Nord Stream 2, care credeți că va fi impactul acestui proiect asupra sectorului energiei în Ucraina? Și o a doua întrebare legată de asistența oferită prin NATO și prin UE pentru sectorul de securitate. Nevoia de reformă și de întărire a acestui sector. Considerați că este realistă această susținere, că se potrivește, că ține cont de nevoile dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Boxcor. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucură că pot să vă salut în Parlamentul European. Noi am colaborat deja în delegația Uniunii Europene Europeană Ucraina. Vă felicit pentru numirea dumneavoastră și vă felicit și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Ne-ați informat despre progresele înregistrate în Ucraina. În ce privește libertatea vizelor, uh, Aș vrea la rândul meu să spun că o mare parte a deputaților europeni susțin acest demers și nu doar într-o manieră simbolică. Ucraina uh, trebuie să primească cât mai repede cu putință liberalizarea vizelor, pentru că Ucraina a îndeplinit toate condițiile impuse. Nu este permis să întârzie mai mult. Și guvernul ungar a subliniat acest lucru în relația cu Ucraina. Ne bucurăm că Ucraina s-a decis să se îndrepte spre Europa iar minoritățile din Ucraina sunt de aceeași părere, deci este în interesul nostru comun să vă continuați drumul spre Europa. Totuși, doresc să vă adresez o întrebare. Este vorba despre reformarea sistemului educațional pentru că uh, există unele proiecte care ar limita drepturile minorităților în ce privește accesul la educație. Pot să mai fie operate modificări, cum am putea noi exercita o influență pentru ca această, uh, aceste proiecte de reforme într-o a doua lectură să ducă la rezultatele uh, scontate. Domnul Sarius Volski. thank you. A very, very brief. Uh, Mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, doamnă viceprim-ministru Crimpuș, vreau să vă uh, mulțumesc pentru că Ucraina uh, dă dovadă de curaj pentru a înainta pe drumul european. Nu mai există o altă țară în istorie care să continue reformele în ciuda războiului așa cum o faceți dumneavoastră și îmi um, cer scuze de trei ori pe care vă rog să le acceptați din partea mea numele nostru al tuturor aici. În primul rând, pentru că Uniunea Europeană a menținut blocajul um, acordului de asociere uh, din cauza atitudinii xenofobe a țărilor de jos. În al doilea rând, pentru întârzierea nefundată în ceea ce privește liberalizarea vizelor, în urma acordului pe care l-am avut cu Turcia privind migranții și, în al treilea rând, îmi cer scuze în numele colegilor și al meu pentru că nu am acordat destulă atenție uh, proiectului Nord Stream 2 uh, și pentru că am făcut opal, ceea ce este jumătate din el, uh, izolând în felul acesta din punct de vedere energetic Ucraina. Și aceasta Uh, pentru a ține cont de interesele UE și ale anumitor companii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dăm cuvântul invitatei noastre, vă rog. Mulțumesc! Voi începe cu ultimul comentariu al domnului Sarius Volski. Iație, că îți mulțumesc foarte mult uh, pentru că ai vorbit despre Opal pentru că ni s-a pus întrebarea legată de Nord Stream 2, care este perceput ca un proiect politic, care nu este viabil din punct de vedere economic și este arătat cu degetul uh, pentru ca uh, capacitatea de tranzit de gaze a Ucrainei să nu mai fie necesară pe viitor deși uh, Ucraina este deschisă în continuare pentru ca companiile europene să uh, aibă acces la sistemul nostru. Iar în ceea ce privește decizia referitoare la OPAL, aceasta a fost cu totul neașteptată pentru noi, pentru că noi consideram că comunitatea uh, europeană a energiei implica și niște obligații în ceea ce privește respectarea concurenței și tocmai aici intervine problema legată de decizia de deschide Opal. Sper să se găsească totuși niște soluții față de această de decizie. Deci iată un răspuns care acoperă atât uh, Opal cât și Nord Stream 2. Și aceasta corespunde practic și întrebării doamnei Calniete, și anume uh, felul în care s-a impus Gazprom, tocmai prin acest proiect uh, Nord Stream și prin Opal, care permite să existe un monopol pe piață și care nu are nimic de a face cu interesul real economic și cu o liberă concurență. În ceea ce privește desovietizarea, mulțumesc domnului Iurec pentru că a marcat acest element. Este important pentru ca noi să ne regăsim rădăcinile. Ambasadorul american un pic mai devreme spunea că a trăit în uh, Uniunea Sovietică și eu am trecut prin asta și îmi aduc aminte cum sinagogile deveneau uh, teatre, mi-aduc aminte cum bisericile deveneau antrepozite și așa mai departe. Acum suntem mult mai bine și ne-am asigurat că uh, suntem în stare să avem grijă de uh, sanctuarele noastre, de lăcașele de cult, de bisericile noastre. Este un lucru pe care îl valorăm foarte mult în Ucraina, pentru că noi suntem uh, o nație uh, cu mai multe etnii iar dreptul minorităților în Ucraina este foarte bine protejat. <coughs> Și dovada acestui fapt este ceea ce se întâmplă cu minoritatea maghiară, care are acces la consiliile locale regionale. Aceasta ne arată foarte clar că există posibilitatea de a fi reprezentat pe scena politică. Uh, nu vreau uh, să fac jocul uh, propagandei ruse aici și domnul Austreviciu s-a pus o întrebare legată de acest lucru. Propaganda rusă a intervenit, spune, pentru a proteja uh, Uh, comunitatea rusofonilor. Dar eu pot să vă spun pentru că vin uh, de la Kiev și pe vremea când eram la școală, aveam cam 80% din colegii mei de clasă care vorbeau acasă rusă, nu pentru că uh, părinților ar fi avut rusa drept limbă maternă, ci pentru că așa era la modă pe vremea aceea. Pentru că părinților încercau să uh, le asigure o adaptare mai bună în epoca sovietică și era deci un instrument de adaptare pentru cei care doreau să reușească. Iar 25 uh, sau 30 de ani mai târziu, copiii mei se duc acum la școală în centrul Chievului și ei sunt printre puținii uh, care vorbesc uh, ucraineana la școală și care o vorbesc și în recreații. Asta înseamnă că nu există nicio amenințare față de limba rusă în Ucraina, la Kiev, în niciun alt oraș uh, ucrainean și este un lucru care este prezentat uh, de către propaganda rusă ca fiind o adevărată amenințare și care nu corespunde realității. Cei care au vizitat Ucraina, cred că au văzut cu ochii lor acest lucru, au văzut că avem mass media, jurnale, jurnale electronice, televiziuni care funcționează foarte bine în mai multe limbi și practic teatre, etc. Deci poți să găsești orice în toate limbile uh, comunităților minoritare, deci nu există niciun pericol pentru populația vorbitoare de rusă în Ucraina. Este un element pe care l-a prezentat propaganda rusă și care e adevărat că ajunge până la ucrainieni. Și e foarte ușor în ziua de astăzi. Cineva spunea un pic mai devreme că din punct de vedere economic există în continuare probleme și e adevărat că reformele făcute nu au dus la schimbări imediate în viața cetățeanului de rând, dar în același timp în contextul în care uh, țara este supusă unor presiuni uh, morale, financiare, e foarte ușor să încurajezi o tendință populistă și o dezbatere de tip populist în care să promiți cu ușurință paradisul cu tot felul de soluții care există doar pe hârtie. Acest lucru l-am văzut și am văzut cum vecinii noștri fac acest joc pentru a se asigura că Ucraina nu rămâne unită. Și da, putem să-i mulțumim uh, lui Vladimir Putin, nu numai pentru că a întărit uh, societatea civilă ucrainiană, domnule Schwarzenberg, ci și pentru că a creat o uh, națiune politică, pentru că, într-adevăr, devenim o națiune politică, tocmai pentru că a fost nevoie de o mobilizare și de a rămâne uniți și vă mulțumesc pentru că ați uh, subliniat aici rolul societății civile în Ucraina. Pot să spun că sunt uh, mândră de a fi reprezentantul societății civile în guvernul ucrainian. De-a lungul vieții am uh, lucrat în ONG-uri, în asociații și organizații ale societății civile și după Revoluția Demnității am hotărât printre alții, să lucrez pentru stat. A fost o decizie pe care mulți au luat-o și mulți dintre noi, chiar în acest moment, păstrează această legătură puternică între instituțiile guvernamentale și societatea civilă. Și ținând cont de toate aceste forțe care există și care au existat de mai mult timp, suntem în stare să promovăm schimbarea și reușim să atingem acele obiective pe care ni le-am stabilit. Acum, în ceea ce privește a, patrimoniul declarat în mod electronic și reacția societății civile, da, ar fi bine și dacă aș spune că societatea a aplaudat toate aceste revola, revelații, dezvăluirea acestei informații. Dar cred că, de fapt, nimeni nu se aștepta să vadă ceea ce s-a văzut în urma acestor declarații electronice. Însă asta este doar începutul, nu este sfârșitul procesului. Este un pas uriaș pe care nici nu ni l-am fi imaginat în urmă cu doi ani de zile să avem totul disponibil pe internet pentru ca cetățeanul de rând să uh, aibă acces la toate aceste informații în detaliu Uh, declarații făcute de funcționarii publici ucrainieni. Este deci un prim pas pentru ca aceștia să fie responsabili în cazul și trași la răspundere în cazul în care au uh, făcut ceva greșit, dacă nu sunt în stare să dovedească uh, sursa acestor bani, acestor venituri, dacă nu sunt în stare să justifice existența acestor bunuri. Și Agenția pentru Prevenirea Corupției face eforturi acum în acest sens. Cineva spunea că peste 300 de declarații, 300 uh, de persoane trebuie să analizeze aceste declarații, dar nu vă faceți griji, nu sunt prea puțini pentru că întreaga țară îi va ajuta. Săptămâna trecută, de exemplu, primeam zilnic uh, în jur de 3,5 uh, milioane de Uh, accesuri uh, uh, pe această pagină de internet. Erau persoane nu care doreau să facă declarație, ci persoane care încercau să acceseze informația disponibilă. Sunt reprezentații societății civile, jurnaliști, <coughs> oameni de rând. Este dreptul lor să aibă acces la aceste informații și Agenția pentru Prevenirea Corupției trebuie să intervină uh, în toate acele cazuri care a, sunt relevante, deci nu sunt singuri și nu sunt singurii care fac eforturi. Și mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au susținut. tuturor celor care au luptat de partea UE pentru liberalizarea vizelor. Vreau să vă mulțumesc că, uh, pentru că dumneavoastră ați fost adevărații prieteni, adevărații susținători ai noștri și dialogul pe care l-am avut uh, cu dumneavoastră în calitate de deputat a fost întotdeauna foarte util. A fost un dialog deschis, clar și Uh, plin de încredere și sper să menținem această relație și pe baza a ceea ce am obținut în trecut să mergem mai departe. Domnule Demesmacher, dumneavoastră ați uh, descris câteva cazuri, ați uh, prezentat cazul pachetului pe care l-ați trimis prietenului dumneavoastră. Din păcate, societatea noastră nu este încă una sănătoasă, din păcate, și trebuie să facem față acestei probleme. Și aș încuraja prietenul dumneavoastră nu numai să ne scrie în legătură cu acest caz, ci să-l înregistreze și să-l prezinte în fața autorităților competente, să se ducă în instanță pentru a raporta existența acelui caz și pentru a cere despăgubiri în justiție. Pentru că de multe ori oamenii se plâng, dar nu sunt dispuși să uh, facă eforturi, să piardă timpul uh, pentru a merge până la capăt. Și tocmai de asta avem nevoie acum de oameni care să meargă până la capăt în societatea civilă, la nivelul cetățenilor de rând, așa cum spuneam mai devreme, uh, la nivelul guvernului, oriunde ar fi. Mulțumesc! Muchas gracias, señora ministra, por las informaciones y por el debate. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru dezbatere. Ar fi ultimul punct în cadrul um, adunării interparlamentare. Dacă colegii de la Parlamentele Naționale doresc să rămână în continuare în sală, nu este nicio problemă. Vom avea un schimb de opinii în legătură cu situația din Turcia. Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto. Dragi colegi, eh, trecem acum la un punct foarte important, drepturile omului în Turcia. În ultimele zile am urmărit eh, de aproape și cu multă îngrijorare felul în care mulți deputați de la ACDP au fost deținuți, eh, inclusiv cei doi copreședinți ai acestui grup politic. ACDP-ul este al treilea grup parlamentar în Parlamentul turc și Uh, aceste arestări reprezintă o adevărată lovitură uh, dată pluralismului politic în Turcia. O lovitură care uh, se îndepărtează de valorile europene. Domnule Visnic, este adevărată plăcere pentru noi să vă avem astăzi aici. Um, trebuie să recunoaștem că v-am invitat aici cu foarte puțin timp în urmă, deci vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Am vrea să știm care este impresia dumneavoastră în legătură cu ultimele evenimente din Turcia, în special ținând cont de ultimul memorandum pe care l-ați publicat uh, legat de drepturile omului și măsurile luate de guvernul turc în urma declarării stării de urgență. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, excelențele doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată de a veni în mijlocul dumneavoastră. Sunt uh, încântată interesul dumneavoastră pentru situația din Turcia. Situația drepturilor omului din Turcia creează preocupări îmi creează mie preocupări și la nivelul Consiliului, pentru că um, necesită o atenție specială. Dar dacă ne gândim la Turcia de-a lungul timpului, pentru că eu am vizitat Turcia în ultimii patru ani și jumătate de cinci ori, constatăm că există o deteriorare serioasă a situației. Am condus o vizită de 9 zile în aprilie anul curent și am pregătit un raport când uh, la mijlocul lui iulie uh, s-au precipitat evenimentele în septembrie. Am vizitat din nou Turcia și am uh, publicat un memorandum în legătură cu măsurile de urgență necesare în luna octombrie. Tentativa de lovitură de stat, sigur, a fost dramatică. Nu pun sub semnul întrebării derogarea Turciei de la Convenția Europeană, declarația privind uh, starea de urgență. Dar a existat uh, mare confuzie în Turcia în legătură cu această derogare de la Convenție, pentru că asta nu însemna să se suspende toate uh, drepturile. Trebuia să se acționeze uh, totuși proporțional, pentru că anumite articole ale Convenției uh, nu pot fi eludate starea de urgență uh, conferă până la urmă puteri discreționare nelimitate administrației turci și uh, există un risc de acțiuni arbitrare. Iar măsurile au afectat nu doar sectorul public, ci și sectorul privat, de asemenea, ceea ce uh, mi se pare a fi foarte problematic. Măsurile pornesc de la măsuri de securitate obișnuite, dar uh, creează până la urmă îngrijorări legate de statul de drept la modul general. Pentru că Există aici și sancțiuni uh, pronunțate în comun, nu doar individual uh, și după aceea nu există o retroactivitate a unor legi luate pe moment. Chiar, chiar dacă uh, puterile, puterile extinse ale guvernului ar fi justificate uh, în perioada imediat următoare tentativei de lovitură de stat, uh, cu cât ne îndepărtăm mai mult de acest moment, cu atât sunt mai puțin justificate. Sunt peste 100 de mii de funcționari civili care au fost concediați, sute și mii de ONG-uri care uh, au fost lichidate. Și este nevoie ca atare să uh, analizăm logica acestei stări de urgență și modalitățile care operează autoritățile turce în sectorul uh, public și în sectorul privat. Au fost uh, informații care merită să fie luate în serios în legătură cu uh, torturarea uh, deținuților și se pare că uh, au fost uh, înlocuite forțele de ordine uh, obișnuite și există rapoarte legate de cazurile de tortură care au fost transmise autorităților turce, dar noi am cerut ca ele să fie făcute publice pentru a vedea dacă aceste afirmații se confirmă sau nu criteriile privind uh, actele de uh, infracțiune în toate aceste cazuri sunt neclare. Există ONG-uri despre care se afirmă că au fost afiliate mișcării Gülen dar nu poți uh, pedepsi oamenii uh, că s-au asociat uh, acestor mișcări prin decizii care se iau acum retroactiv. Iar în ce privește proporționalitatea, nu poți aplica aceeași logică funcționarilor publici, reprezentanților mass media, membrilor ONG-urilor. Trebuie să ai o abordare diferențiată în sectorul public. Nu poți să-i tratezi pe judecători în aceeași uh, manieră în care tratezi pe funcționarii unui minister. Uh, aici este vorba și de uh, polițiști și de uh, membri ai forțelor armate care au fost afectați de către măsurile de urgență în aceeași măsură. S-a aplicat, s-a aplicat aceleași măsuri, s-a aplicat aceeași logică, fără să existe niște cerințe și criterii logice în deciziile individuale luate iar măsurile care au afectat societatea civilă și sectorul uh, privat au fost deosebit de uh, problematice pentru că au afectat libertatea de asociere și libertatea de expresie și au fost uh, lichidate organizații uh, fără să existe argumente convingătoare, prin manie, modalități total disproporționate, au fost suspendate activitățile unor organizații, au fost înghețate activitățile unor organizații. Au fost măsuri care au afectat și membrii familiei în anumite cazuri pentru că membrii familiei uh, unor suspecți uh, nu au mai putut beneficia de pașapoarte, le-au fost uh, suspendate pașapoartele. După aceea, iarăși, posibilitatea de a face apel. Unde există această posibilitate de a face apel în Turcia? Persoane care au fost concediate nu pot să uh, se adreseze curții constituționale, deci nu există niște căi de atac pe plan național. Există un uh, număr uriaș de cazuri din partea uh, unor persoane care încearcă să se opună unor decizii ale guvernului turc, uh, se adresează instanțelor de la Strasburg. Deci, dacă nu există modalități, căi de atac pe cale uh, națională, uh, asta uh, afectează până la urmă funcționarea întregului sistem judiciar. Uh, nu știu dacă uh, până la urmă uh, justiția poate face față acestor provocări în Turcia. Pentru că atunci când ai uh, peste 3500 de judecători și procurori care au fost concediați sau suspendați, poți să-ți pui întrebarea cât de independentă mai poate fi justiția în această țară. Am întrebat autoritățile turce cum cred că vor face față și au spus vom recruta noi judecători și vom uh, uh, selecta judecători din rândul celor care s-au pensionat. Oricum, situația s-a deteriorat. Uh, uh, săptămâna trecută uh, au fost publicate noi decrete cu o listă lungă de persoane care trebuie să fie concediate și un al doilea cu posibilitatea de a menține persoanele suspecte în închisoare încă șase luni fără să existe vreo hotărâre judecătorească. Deci sunt măsuri foarte problematice. Au fost blocate, blocat accesul la internet în opt provincii din Turcia. Au existat atacuri la adresa uh, ziarului uh, și uh, o serie de acuze au uh, devenit evidente. Pentru că <laughs> o parte din jurnaliști de la Jumhuriet au fost acuzați atât că sunt membri ai uh, PKK, cât și uh, admiratori sau uh, membri ai mișcării Gülen. Deci afirmații foarte uh, stranii. De asemenea, au fost închise 15 publicații curde și au fost arestați uh, deputații din partea uh, curzilor uh, într-o manieră de asemenea foarte ciudată. Și trebuie să ne gândim la opinia Comisiei de la Veneția în legătură cu aceste acțiuni. Pentru că nu uh, uh, ar fi existat nicio scuză să se analizeze atunci când apar diverse suspiciuni vis-a-vis -vis de membrii Parlamentului, um, fiecare caz în parte, nu uh, prin această arestare în bloc. Eu cred că este momentul pentru Turcia să își respecte angajamentele vis-a-vis -vis de noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această informare și voi da cuvântul doamnei uh, Piri, raportoarea noastră. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că uh, ați dat curs invitației noastre. Spuneați că ultimele 10 zile au dus la uh, arestarea unor primari, uh, atacuri la adresa jurnaliștilor din Jumhuriet, 142 de uh, jurnaliști uh, au fost reținuți. 10 membri ai Parlamentului turc de asemenea au fost arestați și ei reprezentau 5 milioane de uh, votanți. Deci uh, să fi tratat uh, ca un infractor și să ajungi la închisoare când ești alesul cetățenilor tăi este foarte problematic. Sigur că situația s-a deteriorat foarte mult în urma uh, încercării de lovitură de stat. 100 de mii de funcționari publici concediați. Dar noi constatăm acum că nu există reprezentanți democratici pentru uh, curzi Sigur, PKK-ul este o mișcare aflată pe lista europeană a organizațiilor teroriste. Dar să ne gândim că noi ne referim doar la mișcările radicale. Eu mă tem că Turcia își închide porțile față de Europa și față de Uniunea Europeană și dacă săptămâna viitoare se va face o propunere din partea guvernului turc să reintroducă pedepsa cu uh, moartea și să se discute acest lucru în Parlamentul European, Turcia se izolează și față de Consiliul Europei și această atitudine nu poate să rămână fără un răspuns politic. Noi vom avea o dezbatere mâine în Parlament când Comisia își va prezenta raportul anual. Dar înainte de toate vă mulțumesc dumneavoastră pentru acest raport, pentru că este foarte important pentru noi să cunoaștem o poziție independentă um, um, și foarte detaliată legată de ceea ce se întâmplă în această țară. O procedură probabil va fi discutată în Consiliul Europei dacă Turcia uh, va face propunerea de reintroducere a pedepsei cu moartea, propunere pe care o va face Parlamentului turc. Dacă um, Um, în cazul acesta, Consiliul Europei va suspenda calitatea de uh, membru al Consiliului Europei pentru Turcia. Ce va însemna asta pentru uh, relațiile cu Uniunea Europeană? Ce se va întâmpla însă și cu plângerile cetățenilor europeni la uh, Curtea Drepturilor Omului? Vorbeați despre un raport al Comitetului pentru prevenirea și combaterea torturii. Am așteptat ca acest raport să fie publicat. Și după aceea, ultimă întrebare. Știți că în ultimele luni am dezbătat aici legea antiteroristă și în Consiliul Europei uh, s-a discutat acest lucru și s-au stabilit niște termene limită guvernului turc. Dacă Acum există o stare de urgență și vedem cum se aplică uh, legile în această perioadă. Odată cu încetarea stării de urgență, oare se va rezolva situația? Vă mulțumesc foarte mult uh, încă o dată pentru că ați venit, ați dat curs invitației noastre. Mulțumesc, doamna Zomăr. Și eu doresc să mulțumesc în numele grupului meu politic pentru venirea dumneavoastră. Și mulțumesc pentru cuvintele foarte clare. Da, într-adevăr, drepturile omului uh, nu mai sunt respectate. Există o stare de uh, uh necesitate, de urgență, care urmează să fie prelungit uh, în repetate rânduri până când președintele Erdogan va putea să beneficieze de toate puterile pe care și le dorește. Deci statul de drept practic este anihilat deja prin faptul că atâția judecători, procurori și avocați uh, au fost ă, suspendați. Practic oamenii nu mai găsesc un avocat și când îl găsesc, el nu mai îndrăsește să deschidă gura în fața judecătorului. Deci nu există condiții pentru ca procesele să respecte legile unui stat de drept. Și toată lumea este afectată de această situație. Și este un proces care, într-un fel, începuse înainte de încercarea de lovitură de stat. Uh, marile holdinguri uh, au fost, uh, până la urmă, sparte prin naționalizări. Proprietarii de firme mari au fost deposedați de tot ce de bunurile lor și există situații în care, într-adevăr, și uh, soția este arestată sau copiii celui care a încercat să fugă în străinătate să aibă de suferit. Și în felul acesta, întreprinderea pe care o conducea cel care a părăsit țara este naționalizată. Sunt situații care sunt intolerabile și uh, sunt uh, recunoscătoare că ați vorbit și despre conceptul uh, de nevinovăție, uh, pentru că se spune că uh, Gülen ar fi fost uh, mintea care a declanșat această lovitură de stat. Eu nu am niciun fel de simpatie nici pentru Gülen, dar nici pentru uh, partidul la putere și pentru uh, președintele acestui partid, dar în orice caz nu s-a putut dovedi niciun fel amestecul lui Gülen în încercarea de lovitură de stat și uh, nu se respectă prezumția de nevinovăție ceea ce mi se pare că este foarte periculos și noi, ca membri ai Uniunii Europene, trebuie să ne amintim că prezumția de nevinovăție trebuie să fie respectată până când găsești dovezi care să uh, poată fi capete de acuzare. Și ceea ce îmi uh, produce mie îngrijorare și colega Piri a menționat acest lucru, a părut bănuiala că uh, se practică din nou tortura, am vorbit, uh, am auzit despre oameni care uh, au fost torturați în închisoare și de altfel situația din închisoare trebuie să fie teribilă, gândindu-ne cât de aglomerate sunt uh, închisorile prin miile de oameni care au fost arestați și uh, se pare uh, că, într-adevăr, au fost cazuri de oameni torturați și iar în ultima vreme am înțeles că și uh, medici și cei care sunt specializați în medicină legală au fost concediați pentru că uh, dacă uh, medicii nu mai pot să se pronunțe, atunci poți să-ți permiți să torturezi un om până la deces. Mulțumesc, mulțumesc. Iar în ce privește uh, Consiliul Europei vis-a-vis -vis de pericolul de reintroducere a pedepsei cu moartea, m-ar interesa foarte mult. Mulțumesc. I have uh, basically two questions. Um... Am uh, două întrebări. Nu există o putere independentă a justiției în uh, Turcia, nu se respectă drepturile omului, mii de persoane sunt uh, puse la închisoare, sunt deținute, torturate. Deci, o întrebare foarte simplă din partea mea. Toate aceste chestiuni se pare că sunt uh, condiții necesare pentru o democrație, adică toate aceste lucruri care se încalcă. Dacă nu există, dacă nu sunt satisfăcute, putem spune că Turcia nu mai este oficial o democrație? Aceasta e prima întrebare. Pentru că putem să vorbim foarte mult despre drepturile omului într-un context foarte teoretic, dar de fapt, când tragem linia, trebuie să răspundem la această întrebare. Și cealaltă întrebare pe care vreau să vă pun este dacă sunteți de acord cu mine că abordarea liniară pe care ați avut-o în ultimii 3-4 ani a eșuat și că trebuie acum să încercăm să găsim ceva foarte diferit pentru Turcia, de exemplu, să cerem mai întâi Turciei să își îndeplinească toate obligațiile față de Uniunea Europeană, incluzând față de statele membre? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hagi Gheorghiu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să mulțumesc reprezentantei Consiliului Europei, pentru că cred că reprezentantul, îmi cer scuze, a contribuit foarte bine la imaginea pe care o aveam deja despre această situație și nu aș vrea să repet ceea ce ați mai spus dumneavoastră deja sau colegii mei până acum despre tortură, arestări, deți, despre concedieri forțate sau um, faptul că au fost trimiși la închisoare liderii unor partide foarte importante din Turcia. De fapt, cu câteva zile înainte de lovitura de stat, un reprezentant al uh, unor uh, al uh, avocaților mi-a spus că aveau deja o listă a tuturor judecătorilor înainte pe care vreau să îi um, să-i demită, iar apoi a apărut uh, lovitura de stat și chiar așa s-a întâmplat, au fost uh, destituiți imediat. Iar domnul comisar Han a pus câteva întrebări, dar a lăsat în același timp foarte multe întrebări nerăspunse în uh, în uh, discuția pe care a avut-o apoi cu Turcia, nu a s-a putut explica de ce exista acea uh, listă, iar Erdogan a explicat că lovitura de stat a fost o mm, dar de la Allah. Descrierea situației cât se poate de atroce din uh, Turcia este pentru noi un motiv de îngrijorare foarte mare și mi se pare că momentan nu am făcut destul. Întrebarea este de ce uh, Uh, nu acționăm uh, mai repede. Ce vă gândiți exact că trebuie să facem? Acesta este primul lucru pe care vreau să vă întreb. Și cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm măsurile cele mai dure. Iată ce se întâmplă, mor oameni fără proces între timp. De fapt, îi omoră pe acești oameni fără să mai se facă procese. Deci dacă sunt omorâți după un proces, sigur că din nou e un lucru foarte grav, dar nu cred că ar trebui să așteptăm să se întâmple așa ceva. Trebuie să arătăm că facem concret ceva. Deci întrebarea mea este ce vreți să faceți? Da, mulțumesc, doamna Lohpilar are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult uh, pentru acest raport, domnule comisar, pentru că e extrem de important pentru munca noastră să aflăm aceste informații direct de la dumneavoastră. Am o întrebare despre tortură, în primul rând. Atunci când vorbim despre autorități, când vorbiți cu autoritățile din Turcia, cum vă explică faptul că tortura se practică la scară largă în uh, închisori? Am avut un ministru din Turcia aici care ar, nu a vrut să răspundă la întrebare, a evitat-o. A spus că guvernul Erdogan trebuie să fie lăudat pentru că are zero toleranță împotriva torturii, o măsură pe care a introdus-o acum 10 ani. În același timp, Comitetul Național pentru Drepturile Omului funcționează în continuare și funcționează independent? Asta este altă întrebare. Domnul Chefalo Ionis, Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, domnului comisar Muznic pentru tot ceea ce ne-a spus aici. Dânsul a vorbit foarte clar în descrierile pe care le-a relatat și, din păcate, noi suntem de acord cu ceea ce a spus dânsul, asta este ceea ce am putut constata și noi, iar um, liderul delegației UE um, din Turcia trebuie să se întâlnească de două ori uh, cu noi, să, să vorbim despre ceea ce se întâmplă acolo și în ciuda eforturilor pe care cred eu că le-am depus cu toții și în ciuda viziunii foarte unitare în delegația pentru Turcia, din păcate nu putem uh, spune că s-au făcut progrese. Nu ne-am putut nici măcar pune de acord pe următoarea întâlnire, deși a trecut un an întreg. Parlamentul European a dat o permisiune specială de vizitare nu numai a Ankarei, ci uh, de a organiza chiar uh, întâlnirea parlamentară comună acolo, deși era prevăzută să fie la Bruxelles, dar avem probleme să o organizăm. S-a spus foarte mult despre drepturile omului, despre statul de drept, despre persecuții, persecutări și despre pedeapsa capitală, însă eu cred că mai există și o dimensiune adăugată la aceasta și anume faptul că se pune la îndoială dreptul internațional, mai ales atunci când ne gândim la retorica lui Erdogan. Dacă vorbește despre tratatul de la Lausanne, de exemplu, care vorbește de schimbul de populații între Grecia, Turcia și Bulgaria, de um, referințele la um, frontierele um, din 1920, la ceea ce a decis adunarea atunci la granița um, Imperiului Otoman de la Viena la Kirkuk. Toate aceste declarații pe care le-am auzit mi se par material explozibil dacă ne gândim, de exemplu, ceea ce ați spus dumneavoastră înainte și ceea ce au mai uh, completat și colegii, ne gândim la toate acestea, mi se pare extrem de mm, îngrijorător și mă întreb dacă și uh, Consiliul Europei este la fel de îngrijorat. Mulțumesc, doamna Valenciana. eu, eu... Mulțumesc. Nu vreau să repet aici ce au spus uh, deja colegii mei, însă mm, întrebarea cea mai importantă este care este poziția dumneavoastră față de uh, eventuala uh, renunțare la uh, dorința de aderare a Turciei dacă se uh, reîntoarce la pedepsa capitală. Care va fi poziția dumneavoastră? Pentru că situația nu va fi deloc ușoară. Și în al doilea rând, o a doua întrebare. Ce credeți că îl interesează cu adevărat pe Erdogan? Deci ce am putea face noi care să îl facă să se miște? pe Erdogan. Pentru că noi știm oarecum ce ne dorim. În Parlamentul European poziția este una oarecum de consens. Dar ce putem face pentru ca Erdogan să fie influențat fără să uh, dăunăm uh, societății turce și cetățenilor turci. Deci credeți că putem să-i facem ceva lui Erdogan fără să îi afectăm pe cetățenii turci? Monsieur le Président. Je viens à vous remercier à mon tour. Doamna Vergia, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru bilanțul pe care l-ați putut uh, prezenta. Eu cred că, într-adevăr, tentativa de lovitură de stat a fost o accelerare, de fapt, a procesului deja în curs. Printre lucrurile care mă îngrijorează avem un fel de exacerbare a naționalismului care arată că uh, în momentul în care europenii spun ceva, fie că e vorba în Uniunea Europeană sau de Consiliul Europei, nu se susține destul Turcia având în vedere situația sa. Asta este ce ni se reproșează, pentru că tentativa de elevitură de stat a slăbit Turcia și se spune că nu este susținută destul în lupta împotriva terorismului. Dar, de fapt, e vorba aici de un șantaj. Și aș vrea să știu dacă dumneavoastră la Consiliul Europei aveți acest sentiment incluzând faptul că, de exemplu, spre deosebire de noi, Turcia, uh, la dumneavoastră, e membră în organizația din care faceți parte. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră, mi se pare foarte important despre felul în care Turcia reacționează față de deciziile Consiliului Europei, pentru că mi se pare că nu reacționează foarte bine. Și, în final, în elementele importante în legătură cu situația de acum, trebuie să gestionăm uh, și problema terorismului. În ceea ce privește terorismul, s-au făcut remarci deja despre legislația dinainte. Da, mă opresc imediat, doar vreau să vă spun că sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus cu privire la uh, reintroducerea pedepsei capitale, care mi se pare un lucru foarte grav. Mulțumesc, domnul Borghetiu. Foarte pe scurt, mulțumesc și eu uh, pentru informarea importantă. Două comunicări foarte pe scurt din partea mea. În primul rând, tendința de agravare a situației și a poziției extremiste, religioase, ideologice, islamiste, ne fac să ne gândim că și în Turcia s-ar putea să se meargă pe o derivă împotriva creștinilor, pentru că libertatea religioasă nu mai este neapărat respectată în Turcia. Avem uh, anumite elemente care sunt îngrijorătoare în mod specific și vreau să vă întreb ce credeți că am putea să facem uh, pentru a garanta libertatea religioasă și pentru a proteja dreptul creștinilor la practicarea religiei lor. În al doilea rând, trebuie să plecăm de la premisa că avem riscuri într-o țară în care nu se mai respectă statul de drept și regulile sale pentru cetățeni, pentru cetățenii care merg în vizită, merg, care sunt acolo, lucrează acolo în întreprinderi, sau care se găsesc acolo temporar uh, pe teritoriul Turciei. Care sunt măsurile care, după părerea dumneavoastră, trebuie să le luăm pentru a preveni limitările posibile ale libertății sau pentru a-i preveni pe cetățenii care, de exemplu, încă de, desfășoară activități de solidaritate față de cei care sunt persecutați pentru opiniile lor. Mulțumesc, că am încheiat lista și vreau să dau cuvântul domnului Brock. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Broc, aș dori să spun și eu două, trei cuvinte despre acest subiect. Cred, în primul rând, că este evident că evoluțiile actuale în Turcia duc la faptul ca Turcia să se îndepărteze și mai mult de perspectiva de aderare la Uniunea Europeană. Există un cale lungă la ora actuală de la Turcia până la Uniunea Europeană, mult mai lungă decât acum 2, 5 sau 10 ani din cauza evoluțiilor din țară. În 2004 am privit cu un ochi critic negocierile de aderare, spunând că nu mi se pare calea cea mai bună. Din păcate, acest avertisment nu a ajuns la urechile care trebuie și s-a lansat procesul, însă am spus pe atunci că o condiție esențială este independența justiției și um, faptul ca politica să aibă un cuvânt mult mai important de zis decât armata, ceea ce s-a întors absolut pe dos. La ora actuală nu mai putem vorbi de independența nimănui și a nimic decât a președintelui. Și exact pe dos de ceea ce am cerut atunci. Și am senzația câteodată că cerințele noastre de reformă sistemului pentru ca să devină compatibil cu Uniunea Europeană a fost un sistem, uh, un, o Mm, mijloc de a elimina sistemul trecut pentru a-l înlocui cu un alt sistem care este cu atât mai puțin uh, compatibil cu Uniunea Europeană. Și, de fapt, noi suntem capcană în acest proces de înlocuire a sistemelor incompatibile cu UE. Pedeapsa capitală ar fi pur și simplu uh, piatra de mormânt peste aceste negocieri. Nu se poate continua o negociere în astfel de situații și având în vedere uh, ipotezele cu care ne confruntăm acolo, eu cred că ar trebui nu încheia, ci întrerupe în momentul acela negocierile, pentru că dacă le încheiem, nu mai avem niciun element de presiune și nu putem acum, când opoziția este în închisoare, să noi să ne petrecem timpul să deschidem capitole de negociere. Nu putem face așa ceva, deci eu zic că trebuie restabilite condițiile care să poată să dea din nou o șansă acestei țări să meargă în direcția care trebuie. Aș vrea să vă mai amintesc încă o dată că există o frază în mandatul de negociere al Consiliului pentru Comisie, și anume obiectivul negocierilor este mm, calitatea de membru cu drepturi de pline a Turciei în Uniunea Europeană și dacă există dificultăți în negociere, atunci se dorește următoarea etapă și anume legarea cât se poate de apropiată a Turciei de Uniunea Europeană. Deci mă întreb dacă nu putem găsi o soluție ca și cu Norvegia pentru ca să pornim de la o bază mai credibilă și mai realistă. Pe de altă parte, să pierdem Turcia cu totul într-o nirvana islamist nu poate să fie în niciun caz în interesul nostru. Deci nu este în interesul nostru să lăsăm așa ceva să se întâmple și capacitatea Turciei în problema refugiaților, a Siriei, uh, Tunisia, Egiptul, toate aceste colaborări uh, cu Turcia nu uh, pot fi neglijate și deci există perspective, trebuie separate anumite procese, dar ideea că trebuie să rezolvăm problema refugiaților, de exemplu, înseamnă că pierdem posibilitatea de a proteja um, cei 3 milioane de refugiați din Turcia. Nu știu care este vina celor 3 milioane de refugiați sirieni la comportamentul lui Erdogan, deci n-au nicio vină pentru ce se întâmplă. Nu cred că trebuie să facem o mămăligă din tot și să amestecăm tot ce există. Mi se pare că una este procesul de aderare la Uniunea Europeană și alta este um, relația cu Turcia pe anumite subiecte care trebuie să nu fie amestecate cu procesul în sine. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul um, invitatului nostru în final. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Unele dintre ele sunt un pic politice și sunt dincolo de mandatul meu, ceea care se limitează la drepturile omului, dar aș dori să răspund la acelea care îmi sunt în competență, deci se adresează subiectului uh, drepturilor omului nu poți să fii un membru în Consiliul Europei și să ai pedeapsa capitală. Acesta este clar. Cum a arătat istoria, poți să faci multe și să rămâi membru în Consiliul Europei, dar introducerea pedepsei capitale nu este unul dintre acele lucruri pe care poți să le faci. Cred că aceasta ar duce la discuții în organele politice, în comitetul uh, ministrilor, în comitetele parlamentare. Nu ar fi discuții la care eu aș participa, pentru că sunt discuții politice despre ce fel de măsuri trebuie luate și despre ceea ce va urma. Dar, după părerea mea, acesta este unul din lucrurile pe care nu poți să-l faci pentru ca să rămâi în Consiliul Europei. Nu este singurul, dar cu siguranță dacă vrei să-ți periclitezi statutul de membru, trebuie să introduci pedapsa capitală și este un lucru cât se poate de grav. Ar fi cu adevărat o încălcare flagrantă a unor principii consensuale pe care toată lumea le-a semnat în momentul în care dorea să intre în această instituție. Orice altceva poate fi oarecum nuanțat, dar aceasta nu este o chestiune nuanțabilă. În ceea ce privește tortura, au existat multe suspiciuni de tortură mai ales imediat după lovitura de stat. Sunt foarte dificil de verificat pentru că nu avem un mecanism național de prevenție în Turcia, dar, în mod ironic, unele din materialele guvernului despre lovitura de stat și-au au subminat uh, propria lor argumentație. De exemplu, când uh, agenția de presă, care a dat foarte multe uh, materiale, uh, au arătat că, de exemplu, în avioanele Turkish Airlines primește o broșură cu poze de la lovitura de, sta- lovitura de stat și în unele se vede chiar personal militar care este în, în Exact. izmene și care sunt bătuți. Deci se vede foarte clar că s-a întâmplat ceva acolo care nu este acceptabil. Așadar, um, Turcia a um, pierdut foarte mult în cooperarea sa cu Consiliul um, Europei și eu am spus acest lucru. Sunteți pe care să pierdeți privilegiile pe care și drepturile pe care le aveți. Este pentru noi a fost un mare succes. E păcat să sacrificăm așa ceva. Deci luați în serios avertizările noastre uh, ei au negat ce s-a întâmplat și, deși am spus că suspiciunile sunt extrem de grave și trebuie luate în serios, trebuie să um, schimbăm, de exemplu, felul în care se face examinarea medicală, felul în care se petrece detenția, condițiile de detenție, toate acestea mm, aceste lucruri care trebuie modificate pentru ca să nu se ajungă din nou la tortură. Nu pot vorbi despre tortură în masă, mă bucur foarte mult să văd raportul uh, care va urma despre Turcia și mă bucur să pot să am mai multe informații acolo. Însă, ce se va întâmpla atunci dacă lucrurile vor merge în aceeași direcție? Vom examina situația vom lua o decizie și vom supraveghea, Comitetul Ministrilor va supraveghea situația și va lua o decizie. Chiar dacă iese uh, din uh, Consiliul Europei, cazurile acestea sunt în continuare alin, sunt uh, supravegheate de către noi și sunt monitorizate indiferent de ce se întâmplă cu statutul de membru. În legătură cu societatea civilă, Întrebarea e cum trimitem un mesaj către liderii politici, dar în același timp susținem societatea civilă care se simte neglijate, drepturile omului au fost călcate în picioare de către prietenilor din Europa, mai ales în sud-estul Turciei, unde avem măsurile contrateroriste și avem senzația că oamenii nu au uh, ieșit în stradă să întrebe ce se întâmplă aici, de fapt, în sud-estul Turciei, de ce avem uh, tăieri de curent, de ce avem uh, interziceri de ieșiri din casă și de ce nu se poate trăi normal. Eu cred că aceste elemente care țin de societatea civilă trebuie să uh, vină din partea lor și trebuie susținută societatea civilă în mișcările acestea. Am încercat să transmit un mesaj către autorități de fiecare dată fără prea mult succes până acum. Este că, de exemplu, au resurse enorme, au uh, NGO-uri foarte importante în domeniul uh, drepturilor omului, au asociații profesionale ale doctorilor, avocaților, au um, academicieni care lucrează în domeniul drepturilor omului și toate aceste persoane lucrează împreună. Uh, guvernul până acum nu i-a văzut ca pe o resursă enormă, așa cum sunt de fapt. Deci noi cred că le datorăm uh, că să le dăm șansa să vorbească despre drepturile omului. Chestiunile care țin de granițe sunt mai degrabă politice. Apoi, în persecutarea creștinilor, n-am văzut momentan niciun raport uh, pe acest uh, subiect de persecutare în masă, nu înseamnă că nu există cazuri, dar nu a fost adus la atenția mea. Iar în ceea ce privește cetățenii europeni, în ziua în care am plecat în, de acolo, am, a, fost, a avut loc un atentat terorist. Da, atentatele sunt un pericol. Grupul Gulen a arătat, există terorii PKK, teroriști Daesh și alte tipuri de amenințări. E foarte periculos, într-adevăr, ceea ce nu scuză însă violarea sau încălcarea drepturilor omului în combaterea terorismului în Turcia din partea autorităților. Și vreau în memorandumul următor, care se va publica în decembrie, să menționăm și aceste probleme. Vom analiza legalitatea măsurilor, proporționalitatea măsurilor și uh, jurisprudența pentru că există o jurisprudență foarte lungă pe impunitate și a serviciilor sociale, a serviciilor publice, um, în cazurile de investigare Există foarte multe grupuri, grupări de cazuri în care um, s-au făcut suspiciuni cu privire la impunitate. Așadar, memorandumul pe um, din decembrie va fi următorul punct pe care o să-l abordăm. Vom avea un memorandum și pe libertatea presei. După cum spuneați, e vorba de o îngrijorare foarte gravă, foarte adevărată. Nu cred că schimbarea formulării unei legi a terorismului va schimba situația, va rezolva problema. Pentru că, de fapt, problema este cum aplică justiția legislația. De multe ori noi încercăm să creăm anumite jaloane pentru care să judecăm dacă s-au făcut progrese sau nu. Cred însă că aspectul este mult mai complicat pentru că, de fapt, ce contează e cum tratează justiția cazurile de terorism. Eu aș recomanda, dacă sunteți interesați în um, cazul HDP, liderilor HDP, avem uh, un caz, cazul DTP împotriva Turciei, care DTP-ul era un uh, predecesor al HDP-ului. Au pierdut cazul în fața curții și guvernul a aplicat o concepție foarte largă a contraterorismului și a făcut exact comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră și anume că se cere o rezolvare um, pașnică a problemelor, dar uh, în același timp nu trebuie să se piardă din vedere libertatea de exprimare, pentru că dacă se pune botnița acestor voci, atunci uh, se dă, de fapt, putere celor care folosesc armele în loc de uh, voci. Am văzut că și HD, oamenii de la HDP au fost um, victimele acestei legislații, precum și jurnaliștii și activiști în societatea civilă sau alți actori din uh, societatea civilă. Consiliul Europei a continuat să se angajeze profund cu Turcia. Avem un ministru al justiției care va veni la Strasbourg săptămâna viitoare. Voi avea o întâlnire cu el ca și cu mulți alții, iar raportul CTP va fi făcut uh, public destul de repede. Vom avea și o adunare parlamentară care um, va um, putea să trateze aceste subiecte, dar uh, eu cred că suntem, trebuie să fim foarte recunoscători uh, pentru ceea ce s-a făcut. Din partea noastră, mă bucur că ați considerat uh, contribuția mea ca fiind importantă, mă bucur că vorbim cu aceeași voce și cred că trebuie să ajutăm uh, Turcia să schimbe de cap, să retragă măsurile acestea și să se ocupe de problemele de drepturile omului care există acum și voi încheia aici. Mulțumesc, domnule președinte. Comisarul Mugner, bueno, con cerramos este punct. Mulțumesc că aici se încheie dezbaterea. Doamnelor și domnilor, vă fac următoarea propunere. Să uh, amânăm raportul privind uh, Națiunile Unite, să discutăm problema legată de Mongolia. Este vorba de un raport care are prioritate. Domnul, domnule Scholz, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Mongolia face parte din acele state ale lumii care uh, trec printr-o transformare uh, amplă pe plan socioeconomic și uh, dorește să se alieze comunității popoarelor. Uniunea Europeană Ehm, s-a arătat deschisă față de aceste transformări din eh, Mongolia și dorește să creeze eh, un cadru eh, pentru relațiile ehm, comerciale și de cooperare. Astăzi ne dorim un acord mai amplu de parteneriat și cooperare. Procesul de ratificare a acestui acord către statele membre urmează să fie finalizat trei state membre ale Uniunii Europene până astăzi încă nu au ratificat tratatul și Parlamentul European de asemenea trebuie să se pronunțe în favoarea acestui acord pentru a permite o mai uh, strânsă colaborare pe plan economic și de a mediului înconjurător. Este în bună tradiție a Comisiei AFET ca aceste proceduri să fie însoțite de o rezoluție însoțitoare. Și după ce am uh, analizat uh, subiectul, am ajuns la concluzia că această rezoluție poate să uh, reflecte mai diferențiate evoluțiile din Mongolia pentru a găsi puncte de plecare comune pentru configurarea colaborării noastre în perspectivă. Proiectul meu de rezoluție uh, a fost distribuit și conform regulilor foarte stricte legate de dimensiunile unei asemenea rezoluții, uh, se pare că uh, încă avem neajunsuri legate de dimensiunile rezoluției, pentru că noi, de fapt, de mulți ani nu ne-am ocupat în amănunt de această țară. Vreau să atrag atenția asupra unor forme um, destul de um, diferențiate ale evoluției um, dezvoltării în diversele sectoare din Mongolia și atrag atenția asupra posibilelor modele pentru o evoluție democratică în această regiune și în fapt, de la începutul anilor 90, sistemul politic al Mongoliei se caracterizează prin treceri pașnice eh, și transferări pașnice ale puterii eh, de la un partid la altul, eh, care nu au platforme care să se diferențieze funciar, dar care permit corecții. Este un mecanism de tip democratic Totuși, nu putem uh, vorbi despre un sistem socioeconomic care în clipa de față să fie stabil. Au existat uh, standarde uh, care corespund cerințelor unui stat de drept în ce privește drepturile omului și sunt ratificate decizii în acest sens deci, eh, acum trebuie să fie transpuse în practică aceste decizii. Structurile administrative eh, sunt destul de limitate pentru că există eh, o rotație a cadrelor pe plan administrativ care este foarte rapidă. Societatea civilă, în comparație cu cele europene, este destul de slab dezvoltată și există uh, și uh, multe mijloace de informare în masă care sunt sub influența uh, unor partide. Dar este nevoie de o reevaluare politică. Intențiile uh, de multe ori în ce privește reformele nu sunt foarte clare, atât în ce privește uh, justiția, cât și uh, abrogarea pedepsei cu moartea, care sunt cerințe esențiale pentru Uniunea Europeană. După uh, indexul corupției publicat de Transparency International, Mongolia se află undeva um, la mijlocul listei de state. Dar uh, în ce privește uh, relevanța fenomenului corupției în societatea uh, din Mongolia, trebuie să privim acest fenomen pe fundalul crizei economice din această țară. Deși Mongolia dispune de foarte multe bogății naturale, um, care manifestă interes pentru comunitatea internațională. Dar nu există încă o uh, politică uh, în domeniul învățământului care să uh, fie construită pe standarde ridicate. Există o prăpastie între bogați și săraci. Peste 30% din populație trăiesc sub pragul sărăciei și Încă nu este clară calea pe care această țară dorește să se înscrie în ce privește evoluțiile economice și cum uh, se poate participa um, și conlucra uh, din acest punct de vedere cu uh, Mongolia. Au existat unele decizii politice greșite, ceea ce au dus la o rată de uh, creștere economică scăzută de la 17,5% s-a scăzut la 0% creștere economică, iar experții consideră că doar 58% din populația activă dispune de un loc de muncă. Îndatorarea ă, statului este foarte mare, datoria externă a crescut și există ă, în clipa de față o datorie la nivelul a 20 de miliarde de dolari. Mongolia a solicitat sprijin din partea Fondului Monetar Internațional și au avut loc primele uh, contacte din acest punct de vedere. Va trebui ca guvernul din Mongolia să se decidă dacă dorește o consolidare a bugetului, pentru că uh, în felul acesta ar putea să limiteze uh, tulburările sociale și diferențele dintre uh, sat și oraș s-ar putea rezolva și situația precară a agriculturii. Ar putea exista dorința de căutare a unei alternative în ce privește uh, relațiile cu unul sau cu celălalt dintre marii vecini ai Mongoliei. Deci, în trecutul uh, apropiat, uh, au existat tendințe și de o parte și de alta, uh, inclusiv uh, prin orientarea unei politici spre cel de-al treilea vecin. Această politică a uh, permis ca această țară să își administreze bine relațiile cu Rusia și cu China, dar nu s-a ajuns până acum la alianțe ferme. Analiza situației pare a fi una corectă, doar câteva din statele membre, ca de pildă Germania, din logica orientării sale spre marea politică externă, um, s-au um, apropiat de această regiune. Nu trebuie să ne mire că în ce privește parafara acordului de parteneriat, uh, din octombrie 2010 uh, au trecut șase ani deci eu recomand uh, Parlamentului să uh, acceptăm acest uh, acord cadru de parteneriat și cooperare pentru că va fi în folosul cetățenilor din Mongolia. Iar în dezvoltarea relațiilor noastre ar trebui să analizăm concret interesele specifice, astfel încât ele să găsească o rezolvare în interes bilateral iar uh, situații uh, care uh, ar fi încă neclare să poată fi clarificate în timp. O asemenea abordare pragmatică necesită și să renunțăm la anumite cerințe în politica noastră de până acum. Pentru că trebuie să decidem ca o delegație a Uniunii Europene să se deplaseze spre Ulan Bator și să consolidăm contactele. Aștept cu interes discuția și colaborarea cu dumneavoastră pentru a putea finaliza aceste demersuri. schön, ehm, Kollege Kelam. Mulțumesc, domnul Chela. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl susțin pe colegul meu pentru textul redactat și pentru abordarea sa, pentru că este una foarte meticuloasă și din partea grupului PPE putem să îl susținem în principiu. Mongolia pare a fi uh, o țară puțin populată și foarte îndepărtată pentru mulți, dar de fapt uh, are un rol cu totul strategic uh, de jucat, pentru că este o adevărată punte între marile puteri din regiune, Rusia, China, Japonia și așa mai departe. De aceea, Relația de cooperare aprofundată între UE și Mongolia este absolut necesară și menține angajamentul Mongoliei față de statul de drept. Mongolia și-a luat un angajament foarte pozitiv pentru a consolida democrația și așa cum a menționat uh, colegul Schulz, este văzută în uh, Asia Centrală ca un model de democrație. În același timp, Mongolia a jucat un rol esențial pentru a clădi relații de încredere în regiune. Și grație statutului de neutralitate autodeclarat, și dacă trecem la capitolul economie, Mongolia este Uh, divizată între mai multe modele și proiecte economice, uh, centura rusă, uh, extinderea economică a Chinei. Deci este important să avem o cooperare foarte bună cu Mongolia. Dacă aceasta ar fi obstaculizată și Mongolia ar hotărâ, de exemplu, să se alăture Uniunii Eurasiatice, aceasta um, ar fi dăunător pentru noi. Ar trebui să apară acest mesaj în raport. Mongolia are, prin urmare, nevoie de un angajament foarte clar și pozitiv din partea UE pentru o cooperare aprofundată reciprocă. Din partea mea aș vrea să sugerez câteva idei pentru a avea o cooperare specifică pe tema democrației și a drepturilor omului libertatea mass media și libertatea de exprimare, care sunt uh, esențiale pentru consolidarea democrației. Un alt capitol ar fi traficul uh, cu persoane, care este în continuare o îngrijorare, în ciuda legislației antitrafic uh, care a fost adoptată în urmă cu 2 ani și cred că ar trebui să acordăm o deosebită atenție acestei probleme. Un ultim comentariu pe care l-aș sugera ar fi să ținem cont de un ajutor sub, suplimentar din partea UE pentru a face investiții în noile tehnologii, cum ar fi procesul de digitalizare. Aceasta și-ar putea aduce contribuția la depășirea decalajului digital, care este atât de pregnant în Mongolia. Mulțumesc și acum domnul Mamechins. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, domnul Benifei, nu este aici, așa că mi-a transmis următorul text. În primul rând îmi cer scuze pentru că nu pot participa la dezbaterea de astăzi. Uh, un eveniment neașteptat uh, m-a făcut să anulez întâlnirea de astăzi. Salut uh, semnarea acordului cu Mongolia și din partea grupului SD și vreau să mulțumesc raportorului domnul Scholz pentru un proiect de raport foarte bun cu o atitudine generală pozitivă. Parlamentul în sfârșit trebuie să-și dea avizul conform față de acest uh, acord care a fost uh, semnat în aprilie de către Comisie și trebuie să fie ratificat de statele membre. Acest proces n-a fost încă finalizat și procesul trebuie să fie accelerat. Pentru că am așteptat deja prea mult pentru a spori cooperarea noastră cu această țară strategică. Mongolia este un adevărat experiment al democrației într-o regiune strategică. Avem multe valori în comun. Mongolia este o țară pașnică și are inclinații către cooperarea multilaterală și multietnică. De asemenea, <coughs> este importantă și din punctul de vedere al vecinilor săi, Rusia și China. Dacă ne-am pierde influența în această țară, Uh, am pierde puterea de influență și în țări precum uh, Japonia sau Canada care își sporesc prezența acolo. Cu atât mai paradoxal cu cât Uniunea Europeană are astfel de acorduri în aproape toate țările din uh, Asia Centrală și în continuare nu avem un astfel de acord cu Ulambatorul care depinde de uh, acordul pe care vom avea cu Beijingul. Trebuie să îmbunătățim relațiile cu Mongolia, care trece acum printr-o criză economică și cu diverse provocări de natură socială, după uh, boomul economic din ultimii ani. Din fericire, există și semne încurajatoare din punct de vedere economic. Noul guvern uh, este deja funcțional, și există o nevoie puternică de diversificare în continuare a economiei. UE trebuie să susțină Mongolia în acest proces și de aceea suntem de acord cu acest acord care uh, trebuie să ducă la un parteneriat întărit. Yes, uh, Charles Tannock, please. Mulțumesc, domnul Tannock, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu colegii mei. Uh, proiectul de raport este unul echilibrat. Anul trecut, um, la conferința președinților, um, am făcut lovi pentru a invita președintele Mongoliei pentru a veni la Strasburg. Și am avut un uh, mic dejun foarte plăcut uh, cu președintele Elbert Dodge, nu știu dacă pronunț bine, și cu domnul uh, Brock. Și conversația a fost într-o engleză perfectă. Dânsul avea o viziune foarte pozitivă față de viitorul țării sale. Nu am vizitat niciodată această țară îndepărtată, însă sunt convins că este o țară care are nevoie de ajutorul nostru. Este o țară uh, plurală, cu resurse naturale uh, numeroase, cu o populație care dorește să se implice în politici comerciale multilaterale și dorește să pună uh, frâna uh, tendințelor hegemoniste ale celor doi vecini puternici. China știm că este alături. De aceea, președintele Mongoliei ar dori ca țara sa să aibă o relație mult mai puternică și formală cu Statele Unite și cu Europa. De aceea, grupul ECR nu ezită deloc uh, pentru a susține acest acord uh, și pentru orice altă inițiativă care ar putea susține relațiile cu Mongolia. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Serviciului de Acțiune Externă. Thank you. My name is Małgorzata Jankowska. I'm representing... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint uh, SAE, și sunt uh, șeful uh, diviziunii responsabil de relațiile cu Mongolia. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele de susținere pe care le-am auzit. Este important pentru noi să știm că putem conta pe ajutorul dumneavoastră și înțeleg că un domeniu care n-a fost menționat direct, dar care ar trebui să se reflecte mai bine în cooperarea noastră pe viitor, este cel al relației între Parlamentul European și Parlamentul din Mongolia. Am început deja pregătirile pentru a avea un dialog UE-Mongolia pe tema drepturilor omului. Acest lucru va demara probabil la anul este vorba de un nou mecanism de cooperare. Mulțumesc! Am terminat uh, cu punctul referitor la Mongolia. Avem uh, termenul de depunere a amendamentelor uh, în noiembrie și probabil că va ajunge la plenară în luna februarie. Următorul punct, foarte pe scurt, pentru că la 18.30 trebuie să prezidez o altă ședință, este vorba de al doilea tur de scrutin al alegerilor, doua rundă a alegerilor parlamentare în Georgia. Am avut o delegație care reprezenta cele patru grupuri politice principale. Președinta era doamna Gomes am avut o misiune comună alături de NATO și OCDE. Te rog, Ana. Da, mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, membrilor delegației și stafului care ne-a susținut în această vizită și care ne-a ajutat să avem o coordonare foarte bună cu misiunea venită din partea OSCE și cu ceilalți reprezentanți. La al doilea tur de scrutin, Am văzut că toată lumea era mai informată în legătură cu procedurile. Totul mergea mult mai bine la birourile de vot. Am văzut că în afara acestor uh, birouri de vot uh, se instalaseră în unele cazuri uh, corturi organizate de președintele actual. Au existat încercări de intimidare pe care le-am notat de altfel în raportul nostru, dar care n-au putut fi dovedite. Am văzut, așa cum am văzut și prima oară, că exista uh, o aglomerație deosebit de mare la nivelul birourilor de vot. De multe ori aceasta a dus la uh, o interferență cu activitatea stafului nostru și a stafului de acolo. În bună măsură ele erau femei care se descurcau excelent. În urma acestor incidente uh, pe care le-am remarcat și le-am um, notat în raportul nostru, am uh, tras concluzia totuși că votul votul nu a fost uh, cu adevărat liber Partea bună însă este că procesul s-a desfășurat uh, în mod uh, pașnic, uh, fără prea multe incidente, în special în ceea ce privește pre-campania. Au fost incidente în ziua votului, care au dus la repetarea votului în anumite regiuni, dar rezultatele au fost până la urmă acceptate. Deși au existat multe critici, în special din partea reprezentanților acelor partide care uh, nu au mai fost reprezentați în uh, Parlament. Practic, uh, spectrul politic reprezentat uh, în Parlament s-a restrâns extrem, ceea ce nu este o veste prea bună, deși cunoaștem astfel de cazuri în alte țări unde sunt doar două partide reprezentate la nivel parlamentar. Un alt lucru îngrijorător este că um, a treia forță pol- politică este o forță politică care nu își ascunde legăturile cu Rusia și are o agendă de dreptul reacționară, aș spune. O altă caracteristică importantă în cadrul acestor alegeri a fost că uh, partidul aflat la guvernare a avut o majoritate uh, constituțională, acesta fiind obiectivul declarat, și aceasta, bineînțeles, uh, impune o responsabilitate foarte mare pentru acest uh, partid, pentru a se asigura că această majoritate constituțională nu este utilizată în mod greșit. După cum spuneam, alegerile sunt esențiale pentru democrație, însă între, um, în afară de alegeri trebuie să se asigure și alte aspecte, cum ar fi libertatea presei, independența justiției și așa mai departe. în special atunci când e vorba de independența justiției, care are consecințe directe asupra procesului electoral. În încheiere pot să spun că este vorba de o țară foarte interesantă. Uh, misiunea de observare a alegerilor și uh, relațiile pe care le-am avut, interviurile pe care le-am realizat la fața locului au fost foarte interesante, pentru că fiecare și-a jucat rolul Deci, n-ar trebui să ne temem să îi ajutăm pe prietenii noștri uh, georgieni să înceapă un adevărat dialog politic, așa cum uh, a fost inițiat în campania electorală, Uh, un dialog care să ducă la cooperare la nivel parlamentar și în avizul meu fac și o recomandare și anume aceea de a întări cooperarea cu Parlamentul Georgian. Mai ales pe teme specifice legate de alegeri, dar și dincolo de procesul electoral. Și aceasta ne aduce la uh, chestiuni cruciale pe care le-am menționat deja, libertatea presei, independența justiției și problema finanțării partidelor politice. Într-o astfel de situație este interesant uh, și îți aduce multă satisfacție să participi pentru o astfel de delegație, uh, pentru că am uh, luat legătura cu interlocutorii noștri din, de la nivelul guvernamental, din partea opoziției și toată lumea era foarte deschisă uh, pentru a ne auzi punctul de vedere, pentru a dezbate problemele existente, dar și oportunitățile. Deci această interacțiune între noi a fost foarte utilă. Mulțumesc! Da, pot să confirm același lucru pentru că am fost în prima misiune de observare a alegerilor. Doamna Fotiga. Also to, to... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc tuturor participanților și în mod special doamnei Gomes, care a condus echipa noastră și membrilor secretariatului, care au fost foarte eh, profesioniști în pregătirea acestei eh, deplasări. A fost uh, o experiență uh, amplă și uh, destul de obositoare pentru noi, dar să ne gândim că Georgia se află în interesul uh, statelor membre din Uniunea Europeană și uh, am desfășurat uh, o muncă valoroasă, a fost o declarație de presă pe care Ana Gomes a făcut-o la finalul uh, misiunii noastre uh, de observatori și cred că raportul a fost chiar unul valoros, poate unul dintre cele mai detaliate, care au menționat și aspectele mai problematice ale acestor alegeri. Bineînțeles uh, că am susținut și declarația preliminară care a fost făcută la Tbilisi, dar doresc să subliniez campania care a, a fost dificilă, campania care a precedat alegerile a fost una dificilă. sau uh, constatat multe încercări de intimidare, multe acte de ostilitate, inclusiv uh, utilizarea unor instrumente administrative în acest scop. Sigur că uh, nici eu nu vreau să pun sub semnul întrebării rezultatul alegerilor. Nimeni nu a făcut-o de altfel. Noi am uh, avut discuții, inclusiv cu membrii opoziției, care uh, vorbeau despre importanța unei opoziții parlamentare. Dar sigur că am văzut mulți tineri uh, care sunt pro-occidentali, care sunt uh, foarte uh, bine educați, care constituie până la urmă valoarea acestui stat de dimensiuni mici, ar trebui să fie încurajați să acționeze, să aibă propriile lor uh, mijloace de informare prin care să se manifeste, astfel încât să nu fie decepționați, să poată să se asocieze. Mulți dintre ei au fost de părere că aceste alegeri, spre deosebire de ceea ce am putut noi constata în ziua votului, în tro uh, măsură au însemnat un uh, pas înainte. Și uh, sper ca și guvernul uh, georgian să le creeze o perspectivă de viitor acestor tineri. Și încă un lucru suplimentar. Încă există uh, uh, unele uh, lacune în legea electorală Um, inclusiv observatorii de la uh, OSCE au vorbit despre lipsa unor prevederi legale care să precizeze modul în care trebuie să se deruleze turul 2 al alegerilor. Uh, pentru că a existat o perioadă care a precedat uh, această a doua rundă a alegerilor Uh, uh, în care s-a simțit nevoia intervenției Comisiei Electorale. Și Este foarte important ca uh, legea electorală să fie îmbunătățită. Mulțumesc foarte mult. Constat că nimeni nu mai dorește să intervină, așa că încheiem uh, dezbaterea noastră. Mulțumesc tuturor celor care au participat și vom continua uh, acțiunea noastră în acest sens. La punctul 16 diverse nu uh, avem nimic de uh, semnalat pe 14 noiembrie la orele 15 uh, începe următoarea noastră întâlnire. Vă doresc o seară plăcută.